Ok, good morning, uh, everyone. Bună dimineața, dragi colegi! Bine ați venit la sesiunea de astăzi. După cum am spus uh, înainte de Crăciun, invităm pe toți comisarii care se ocupă de subiecte legate de domeniul nostru de activitate în rândul nostru la un dialog. Astăzi în rândul nostru se află doamna comisar Biencovska, care uh, se ocupă de piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri. Și, după cum bine știți, Scopul acestei reuniuni este acela de a avea un schimb de opinii cu privire la obstacolele și oportunitățile ce au rămas, în așa fel încât să putem debloca întreg potențialul pieței interne. De asemenea, vrem să discutăm și despre priorități, prioritățile legislative ale viitorului apropiat. Doamnă Biencovska, bun venit și cu mare încântare vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Este primul dialog structurat pe care îl avem în acest context. Probabil și ultimul în această legislatură. În primul rând vă mulțumesc dumneavoastră pentru că am simțit sprijinul dumneavoastră pe fiecare dosar în care ne-am lansat. Încă o dată mulțumesc. eu sunt mereu destul de critică cu privire la ceea ce fac. Haideți să vă spun ce am făcut. Treceam în revistă ieri dosarele și mi-am dat seama că am făcut multe lucruri bune pentru piața unică, pentru clienții noștri, pentru cetățenii noștri. Am avut trei obiective cheie la piața unică. Mai întâi să creăm mai multe oportunități eh, pentru consumatorii noștri, pentru noi a fost, de exemplu, esențial să combatem geoblocarea nejustificată. Și cred că ar trebui să fim, putem fi mândri de acordul pe care l-am obținut uh, aici. A fost corect și să ne punem problema uh, livrării pachetelor. Sunt uh, mici companii pentru care acest subiect este foarte relevant. Aceste mici companii erau cele care erau penalizate și cred că ar trebui să fim bucuroși de legislația pe care am adoptat-o. Apoi, mai multe oportunități pentru startup-uri și companii inovatoare. Implementăm acțiunea din inițiativa din 2016 cu privire la startup-uri și deja vedem că se întrezăresc rezultatele bune. Încercăm să găsim un echilibru potrivit pe economia colaborativă. Este un subiect foarte important care a fost pus pe tapet încă din primul moment uh, al acestui mandat. Am adoptat uh, orientările și uh, am ținut cont de specificitățile fiecărui sector în economia colaborativă. Desigur, dorim să avem mai multe oportunități și pentru retailerii noștri, să existe echitate întâi și întâi. Am participat și la câteva evenimente despre acest subiect. Avem comunicarea pentru domeniul retail. Am uh, făcut întâi câteva orientări pentru bunele practici, pentru ca statele membre să creeze un mediu mai deschis, uh, mai competitiv uh, de retail. Avem o platformă pentru relațiile de antreprenoriat, în așa fel încât retailerii online să poată să facă vânzări transfrontaliere cu mai puține restricții față de trecut. Am lucrat de asemenea și înspre a oferi mai multe oportunități profesioniștilor. Aici menționez uh, exercițiul de evaluare reciprocă cu adoptarea testului de proporționalitate. Eu cred că a fost un uriaș pas înainte. Un al doilea obiectiv cheie pentru piața unică a fost să promovăm modernizarea și inovarea. menționez uh, Am, uh, ne-am unit forțele cu câteva părți interesate în așa fel încât să avem o inițiativă propice de standardizare. Am accelerat și ritmul uh, standardizării IT, am făcut progres și în ceea ce privește achizițiile publice. Vedeți, eu vorbesc destul de repede pentru că lista este lungă. Deci achizițiile publice. Aici lucrurile merg destul de bine. Noi încercăm în continuare să oferim oportunități pentru achizițiile publice strategice, adică să avem uh, niște criterii de mediu și sociale, dar nu doar să, să avem, să avem de nu doar și prețul cel mai mic. Nu doar prețul cel mai mic, mă scuzați. Vrem să facem uh, progres și pe drepturile de proprietate intelectuală, Vrem ca IMM-urile să se protejeze mult mai ușor și să avem o mai bună implementare. Pe sectoarele specifice, fertilizatorii. Salutăm aici uh, munca comisiei dumneavoastră și sper că vom uh, reuși să încheiem uh, acest subiect în săptămânile ce au rămas. Sectorul automotiv, ieri am fost la comisia Uh, competentă pe fond și ne putem mândri cu succesul nostru în ceea ce privește omologarea de tip. Ca întotdeauna, nu este un regulament perfect, dar uh, ne-a dus mult înainte și pe viitor uh, un scandal similar va putea fi evitat. Speranța mea este să putem relua și succesul uh, regulamentului cu privire la siguranța generală auto. Este foarte important. Nici nu mai trebuie să intru în detalii. De ce? Speranța mea este de asemenea să fie un mare pas înainte pentru consumatorii noștri. Astfel ajung la cel de-al treilea obiectiv cheie din munca noastră. Să existe rezultate practice pentru mine a fost foarte important de la preluarea mandatului. Există o fragmentare între ce se adoptă și ce se implementează ca legislație. În această situație am uh, avut în vedere 8 proceduri de încălcare obligațiilor împotriva statelor membre. De fiecare dată am cerut o amendare a regulilor ca ele să fie mai clare sau să putem preîntâmpina încălcările. Vă spun cu satisfacție că există recunoaștere reciprocă a pachetelor de bunuri și a, a bunurilor, mă scuzați, cu o rată a implementării foarte bună. Mă bucură faptul că am rezolvat și alte măsuri practice cu privire la piața unică, de exemplu portalul unic digital, și m-a bucurat faptul că s-a adoptat propunerea pentru programul pentru piața liberă în următorul CFM. Dar oare ce, au mai rămas, ce a mai rămas de făcut? Pentru că trebuie să fim sinceri, mai sunt lucruri de făcut. Și recunosc, poate că am fi putut obține și mai multe împreună. La începutul legislaturii, Comisia a promis că va limita numărul uh, propunerilor legislative și că se va axa doar pe acele care sunt esențiale și care vor veni cu cea mai mare valoare adăugată. La rândul nostru, ne-am fi așteptat ca și cealaltă parte să obțină un progres mai semnificativ pe propunerile noastre. Noi, într-adevăr, am făcut mai puține propuneri, noi le-am depus uh, mai departe cu niște studii de impact riguroase și cu scrutin uh, de reglementare. Și trebuie să recunoaștem că comparativ cu 10 ani, situația pe piața internă s-a schimbat. Companiile simt asta. Dar multe dintre propunerile noastre au fost slăbite sau și mai grav, blocate pe de-a întregul. Mă refer la serviciile pe piața unică. Aici este un punct foarte slab uh, în ceea ce ne privește. Propunerea cu privire la notificări, a fost relevant aici. Aceste acțiuni au consecințe directe pentru companiile noastre. Ne afectează direct competitivitatea. Mai am însă încă o speranță ca mai, măcar la notificare să putem obține un progres în acest Parlament. Dumneavoastră ați făcut o propunere de compromis foarte bună. Chiar luna trecută am uh, vorbit despre asta la Consiliu și speranța mea este că totuși vom uh, găsi un acord. e clar pentru toată lumea. Competitorii noștri au niște economii foarte puternice. De fiecare dată când uh, tolerăm uh, fragmentarea pieței interne, cedăm un, un avantaj de competitivitate în fața concurenților noștri direcți. Să fim foarte conștienți de asta. Piața unică este bunul nostru cel mai de preț. Ne ajută întreprinderile noastre, oferă rezistență economică tuturor, ceea ce este esențial pentru întreprinderile europene și competitivitatea lor în plan global. E de asemenea fundamentul viitorului nostru industrial dacă mergem înspre durabilitatea digitală. Europa nu poate conduce în lume decât dacă obține un progres mult mai mare pe piața internă nu ne putem aștepta, nu putem avea pretenția ca întreprinderile noastre să fie cele mai bune în lume dacă în continuare sunt captive pe niște piețe restrictive naționale europene. În ceea ce privește sprijinul financiar industrial, acesta, oricât de mare ar fi, nu va reuși să compenseze faptul că există niște bariere care sunt în continuare tolerate în Europa. Am discutat și despre schimbarea politicii de concurență. Singura cale este să reînnoim progresul pe piața unică. Asta va ține de viitoarea comisie și viitorul Parlament. Este o bătălie zilnică, constantă, pe care trebuie să o purtăm. Trebuie să-i convingem pe toți să ni se alăture. Pentru că din discursurile oficiale auzim cum toată lumea laudă piața unică, dar apoi când e vorba de niște propuneri concrete, ne dăm seama că lucrurile sunt mai complicate de atât. Am făcut o comunicare recentă despre piața unică în care s-au arătat câteva elemente. În continuare avem un progres bun în ceea ce privește bunurile pe piață, dar trebuie progres și la servicii pe piața unică. O mai bună rată a implementării, să existe măsuri uh, de susținere practică a întreprinderilor noastre. Cum v-am spus, următorii pași vor trebui întreprinși uh, de cel ce îmi va urma în funcția de comisar și de următorul parlament. Dar în ceea ce mă privește, eu voi face tot ce ține de mine în timpul ce ne-a rămas. Voi pleca în ultima zi a mandatului, deci mai avem uh, măcar două luni pentru a finaliza discuțiile în trialog și Sper să reușim uh, să mai facem câte ceva în timpul ce ne-a rămas. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Deschid acum dezbaterea. Vor interveni membrii noștri. Mai întâi, domnul Danti. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisară, pentru această prezentare de la sfârșit de mandat, moment în care facem un bilanț al activității. Cred că puteți fi mândră de ceea ce ați făcut în cadrul mandatului dumneavoastră pentru piața internă Ați amintit uh, multe dintre obiectivele pe care vi le-ați stabilit și ați atins multe dintre aceste obiective. Bineînțeles, cu cooperarea Parlamentului și Consiliul. Dar uh, Parlamentul în general v-a stat alături în multe dosare legislative pe care ni le-ați propus. Iată, acum se încheie acest dialog al nostru. și avem trei dosare importante, supravegherea pieții, platformele și regulamentul uh, privind regulile generale privind produsele. Suntem la sfârșit de mandat, în aceste dosare um, obiectivul este acela al îmbunătățirii pieței unice. În ultimele luni uh, din uh, mandat am adoptat multe alte acte legislative cu același obiectiv. Deci eu cred că bilanțul a fost unul pozitiv. Bineînțeles, avem uh, încă în discuție programul privind piața unică, care va fi probabil adoptat în următorul Parlament. Plenul Parlamentului a votat deja uh, și urmează acum trilogul care va avea loc cu siguranță în noul mandat. Așa cum ați amintit, există și elemente în legătură cu care Parlamentul a fost de altă părere decât Comisia. Vă exprim o idee generală. Cu toții suntem conștienți că piața unică este ceva absolut deosebit Știm cât de importantă este piața unică pentru întreprinderile noastre și pentru economiile noastre și în legătură cu ceea ce ați spus dumneavoastră, suntem de asemenea conștienți că în ultimii 10 ani în societatea europeană, în opinia publică și în sistemul european al întreprinderilor, a apărut o anumită neîncredere în legătură cu ce face Uniunea Europeană, ceea ce oferă Uniunea Europeană. Deseori, inițiativele noastre sunt considerate ca fiind obstacole în calea producției, ca un fel de pericol um, pentru activitatea economică. Această percepție a unor dificultăți nu din instituțiile de la Bruxelles se, este percepută de uh, oamenii de pe teren care Uh, sunt într-o situație dificilă din cauza schimbărilor din profesia lor. Și anumite reguli uh, votate de noi aici uh, sunt văzute ca fiind riscuri pentru activitatea lor. Eu înțeleg că ce, poate ceea ce ați propus dumneavoastră în pachetul servicii poate funcționează, dar noi trebuie să ținem cont și de poziția cetățenilor. Or fi oare mai multe bariere pe piața unică? Eu cred că nu. Nu mai multe decât acum 10 ani, dar trebuie să ținem cont și de opinia publică. De aceea, în următorul mandat, va trebui să se revină la subiectele pe care nu le-am rezolvat noi, începând de la piața unică a serviciilor. Dar nu trebuie să uităm care sunt dificultățile care există în societate și care au alimentat un anumit sentiment antieuropean care eu nu sunt de acord, nu îl sprijin, din potrivă lupt împotriva lui, dar trebuie să înțelegem că prea des aceste elemente stau la baza unor fenomene care, în termeni politici, sunt transpuse în acțiuni care descriu instituțiile noastre ca fiind o frână în calea, uh, în calea antreprenoriatului. Și trebuie să ținem cont de această atitudine și trebuie să ne abordăm obiectivele, să avansăm spre obiectivele noastre, dar ținând cont de aceste percepții, de aceste dificultăți obiective și de sensibilitățile din teritorii, din opinia publică și din rândul cetățenilor și agenților economici. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră și mă bucur că ați menționat economia colaborativă, subiect pentru care am fost uh, raportor. A fost un subiect foarte important pe care l-am abordat și este meritul Comisiei că a produs o comunicare pe acest subiect. Parlamentul a reacționat cu propriul său raport. Acum trebuie să încercăm să concretizăm la nivel legislativ anumite dintre obiectivele de acolo. continuăm să lăsăm justiției posibilitatea de a legifera. Eu cred că posibilitatea de a legifera trebuie să fie a Parlamentului și a Consiliului. Trebuie să votăm legislație în legătură cu economia colaborativă. În multe sectoare astăzi, hotărârile Curții Europene de Justiție devin jurisprudență. Există uh, conflicte între orașe și platforme, de exemplu. Trebuie ca Uniunea până să spună ceva în legătură cu aceste lucruri. Trebuie să indicăm un, uh, o cale echilibrată care să permite și dezvoltarea economiilor de acest tip și să garanteze în același timp Uh, orașelor, teritoriilor uh, să-și păstreze propriul echilibru. Am putea să spunem multe alte lucruri. Eu vă mulțumesc pentru buna colaborare, pentru faptul că am comunicat foarte clar, pozițiile au fost foarte clar explicate. Știți că uneori v-am criticat, dar știți și că grupul nostru a sprijinit, v-a sprijinit în mare parte în legătură cu alte inițiative care erau uh, oportunități reale pentru piața unică. Mult succes, doamnă comisară! Thank you, Mr. Vă mulțumesc! Domnul Seinfeld. Dziękuję bardzo. <clears throat> Dzień dobry, pani Mulțumesc. Bună dimineața, doamnă comisară, dragi colegi. Este o mare plăcere pentru mine să particip la această dezbatere. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Dante. Ehm, dânsul ehm, a felicitat-o pe doamna comisară pentru tot ceea ce a făcut ehm, și eu doresc să o laud. Aș spune chiar că ceea ce ați făcut în ultimii ani, în acest post, nu a fost deloc ușor din cauza circumstanțelor din Uniunea Europeană și din statele membre. Spun acest lucru cu tristețe pentru că situația devine și mai dificilă. Cei care doresc să-și apere propriile interese la nivel național uh, uh, și local au de câștigat uh, de pe urma inițiativelor europene. Dar este greu să se uh, promoveze integrarea uh, și acest bun comun al Uniunii Europene care este piața unică. Poate nu ați spus acest lucru explicit, dar um, activitatea economică nu mai este la fel de liberă pe piața unii, în ciuda eforturilor dumneavoastră și ale întregii comisii. Nu doresc să dau uh, vina pe un actor sau altul, dar aș spune că există diferite cauze. Populismul, uh, forțele populiste naționaliste care câștigă teren în diferite state membre. De aceea sarcina dumneavoastră nu a fost deloc ușoară. Dar ați făcut o treabă excelentă. Dar având în vedere că ne apropiem de sfârșitul mandatului, nu doar al Comisiei, pentru că Comisia mai are câteva luni, dar mandatul Parlamentului e pe cale de a se termina, poate ar merita să vorbim și despre viitor. Ce fel de Uniune Europeană dorim să avem de aici încolo? Cum dorim să arată piața, piața unică, libera circulație a bunurilor, serviciilor, a capitalurilor, libertatea de a se stabili și așa mai departe. Eu cred că trebuie să încercăm să consolidăm instituțiile, mai ales cele civice, pentru că deocamdată există doar un nivel declarativ foarte formalist. Poate spuneți că nu contează, că are puțin de a face cu serviciile și cu piața internă. Dar cu cât ne considerăm mai, repede, mai mult cetățeni europeni și nu doar cetățenii unei țări, vom considera că aceasta va fi propria noastră comunitate, indiferent unde locuim sau lucrăm. Aș dori să abordez două uh, aspecte specifice. Mai întâi, reglementarea meserilor reglementate. Cred că am făcut. Uh, nu am, am făcut mare lucru pentru uh, reglementarea acestor profesii și aș dori să știu dacă se pot face mai multe pentru aceste Uh, profesii reglementate în viitor. Al doilea subiect uh, specific pe care vreau să-l abordăm este notificarea. Ați introdus schimbări în legislația națională și acestea au o influență considerabilă asupra activității economice din anumite state membre. Și faptul că nu se realizează notificări sau faptul că notificarea este limitată are consecințe negative. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă comisară, că atunci când e vorba de notificare, acest proces ar trebui să fie uh, mult mai larg. Multe state membre au pus obstacole deci vă întreb dacă credeți că situația notificării încă în acest mandat mai poate fi îmbunătățită. Vă rămâne acest subiect pe uh, ordinea de zi a Comisiei și în următorul mandat? Și acum, uh, în încheiere, când se termină un lucru, începe altul de exemplu, mandatele într-o democrație. Întrebarea mea este, aveți de gând să rezumați nu doar activitatea dumneavoastră, dar să faceți un bilanț al situației status quo-ului pe piața internă? Deci veți pregăti un raport final în care veți constata situația în care ne aflăm astăzi și poate și planurile pentru viitor, pentru ca pe în următorul uh, mandat al Comisiei și al uh, Parlamentului European să se pornească de la niște propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Tun. To ja w takim Pani komisarz, bardzo dziękuję, że pani tu znowu... Și eu tot în uh, poloneză. Mulțumesc, doamnă comisară, că vă aflați din nou alături de noi. Trebuie să spunem că acesta este unul dintre realele domenii din Uniunea Europeană uh, în care um, acționăm concret pentru a simplifica viața întreprinderilor și a consumatorilor pe piața internă. Cred că este, deci, un domeniu de, de satisfacție pentru Comisie și pentru dumneavoastră, pentru că am reușit să realizăm destul de multe lucruri în acest mandat. Dincolo de ceea ce ne divizează, am reușit să găsim soluții împreună și observ asta cu multă satisfacție. Asta uh, aș dori să spun, uh, la asta mă gândeam când l-am ascultat pe uh, Nicola Danti. Am reușit să ajungem la acorduri pe subiectele esențiale și acest lucru este extrem de important pentru că tot ceea ce facem pentru a pune capăt barierelor de pe piața unică sunt lucruri care ne unesc dincolo de divergențe. Cooperarea cu Comisia Europeană a fost o reușită și am reușit să îndepărtăm unele obstacole pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Bineînțeles, rămân multe lucruri de făcut și mă gândesc aici la diferențele în calitatea produselor. Mă bucur că am abordat subiectul și că am avansat deja puțin, dar mai sunt multe de făcut. Ați vorbit și despre geoblocare, un subiect care mă interesează în mod deosebit pentru că am fost raportoare pe acest subiect și aș avea chiar o întrebare pentru dumneavoastră în legătură cu acesta. Toate statele membre au pus în aplicare textul privind geoblocarea, pentru că în Polonia, de exemplu, încă nu există uh, o lege națională și dacă apare o problemă privind uh, uh, un uh, produs cumpărat online, consumatorul nu știe cui să se adreseze. Un al doilea element, și revin la ceea ce au spus colegii și dumneavoastră, doamnă comisară, am încercat să includem și produsele digitale, deci software, uh, jocuri, uh, uh, cărți în format electronic. Credeți că putem include și proiectele digitale și, și produsele digitale pentru a elimina obstacolele legate de uh, geolocalizare, să nu mai vorbim de accesul la programe TV sau filme. Din păcate, geoblocarea există în continuare. Uh, de exemplu, dacă dorim să ne uităm la știri online, deseori ele nu sunt disponibile dacă suntem în altă țară. Dar tot spunem că europenii ar trebui să aibă acces uh, la uh, producții din întreaga Europa. Deci e un rezultat necesar. Vă rog să-mi răspundeți în legătură cu acest subiect. Apoi, foarte concret, am avut o reuniune a grupului de lucru privind piața unică digitală. Ați fost prezentă acolo și ați spus că doriți să se facă o evaluare a situației actuale și aș dori să știu dacă aveți deja rezultate ale acesteia. Și, uh, în finalul intervenției mele doresc să vă felicit că vă ocupați de subiecte foarte concrete, cum ar fi încărcătoarele și ceea ce ne lipsește Um, lipsește astăzi este o comunicare în legătură cu acest subiect. Mulți cred că piața se autoreglementează, dar uh, noi facem de fapt multe pentru cetățeni, pentru antreprenori, pentru a le facilita viața, pentru a le oferi noi posibilități. Iată ce face Comisia Europeană și Parlamentul, dar comunicăm foarte puțin în legătură cu aceste lucruri, deci ar fi foarte bine să o facem mai mult împreună. Mulțumesc, are cuvântul domnul Agniu. Oh, uh, bună dimineața, doamnă președinte, bună dimineața, doamnă comisar. Îmi cer scuze pentru uh, întârziere, nu din cauza că dormeam, dar a trebuit să merg la o altă uh, ședință. Am ratat prezentarea dumneavoastră și poate că ați acoperit deja subiectele pe care vroiam eu să le abordez. După cum știți, Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană luna viitoare. Eu sunt reprezentant al Regatului Unit în acest parlament și până recent uh, S-a presupus că vom face un al doilea referendum în Regatul Unit, pentru că um, așa s-a întâmplat cumva în trecut atunci când a existat un vot împotriva Uniunii Europene. Însă se dovedește că nu așa va fi și uh, negocierile trebuie să fie cu adevărat relansate. În Europa există Uh, destul de multe companii care, au, care depind de accesul la piața britanică. Mă gândesc la agricultori, la producătorii de vin, de exemplu, din Franța, mă gândesc la producătorii auto din Germania, mii de locuri de muncă care depind de achizițiile făcute de către țara mea acestor produse. În Regatul uh, Unit este sectorul, de exemplu, al uh, zootehniei, al crescătorilor de oi, care la fel depinde de economia europeană. Și uh, vă rog să punem ca prioritate interesele acestor oameni, pentru că e vorba de locuri de muncă și trebuie să se reușească să se negocieze un acord comercial în interesul tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte, am și eu câteva întrebări. În primul rând, atunci când v-ați referit la buna cooperare pe care am avut-o, cred că nu este o obligație, dar îmi face plăcere să uh, mulțumesc uh, secretariatului IMCO și uh, tuturor consilierilor pentru că, într-adevăr, a fost o muncă de echipă. Ați vorbit despre uh, acte legislative la care vom avea un vot chiar astăzi și v-ați referit și la o mai bună cooperare și la faptul că uneori uh, se spun multe, dar lucrurile nu se și întâmplă, ei bine, Într-adevăr, e foarte ușor să spunem că trebuie să facem mai multe pentru piața internă, dar atunci când trebuie să acționăm, uh, se registrează niște reflexe de protecționism. Așadar, nu trebuie să dăm vina una pe, unul pe celălalt, Parlamentul pe Comisie și invers, ci trebuie să lucrăm împreună uh, mai bine și să ne uităm și la ceea ce am făcut în ultimul an și să vedem dacă, într-adevăr, am pus în aplicare declarațiile uh, pe care le-am făcut. Și am și câteva întrebări concrete pentru dumneavoastră. În timpul mandatului dumneavoastră de comisar, care a fost, pe de o parte, cea mai ușoară și, pe de altă parte, cea mai dificilă experiență pe care ați avut-o? Deci, care au fost lucrurile ușoare și care au fost cele dificile? Care au fost dificultățile cu care v-ați confruntat și la care nu vă așteptați? Sunt învățăminte pe care le putem uh, extrage pentru viitor în ceea ce privește cooperarea dintre Parlament și Comisie? care ar fi măsurile pe care am putea să le întreprindem pentru a avea o cooperare mai bună între instituțiile noastre și pentru a nu ne mai confrunta cu aceleași greutăți pe care le-am avut în ultimii ani. Vă mulțumesc foarte mult! Thanks a lot. Thank you very much, especially for, for those last words. Mulțumesc foarte mult, uh, mai ales pentru aceste ultime cuvinte de apreciere în uh, discursul meu. Nu am avut nu am vrut uh, să fiu critică. Dar uh, trebuie să vă spun că așa este educația noastră în Polonia, să fim critici în loc să ne uităm la partea frumoasă a lucrurilor, însă trebuie să recunosc că ieri, uh, citindu-mi dosarele, mi-am dat seama că avem multe realizări, sunt foarte multe lucruri de care putem fi mândri. Și cu siguranță cu cei dintre noastre care sunt astăzi aici în această sală, colaborarea a fost excelentă. Uh, semnalele primite de la dumneavoastră au fost întotdeauna consecvente, durabile, solide și dumneavoastră, doamnă președinte, uh, la fel. Acum, mă voi referi la fiecare din punctele ridicate. Cu privire la economia colaborativă, cu siguranță aici poate că nu avem de a face cu un fenomen nou, recent, dar care totuși era într-o fază inițială și care s-a confruntat cu foarte multe transformări. Și de aceea am început cu partea de orientare. Uh, nu am început cu uh, o legislație precis, o, reg- o legislație de bază, ci cu niște linii directoare. Mi s-a părut a fi o idee mai bună să oferim niște linii directoare și să pregătim statele membre, companiile, cetățenii pentru a gestiona acest fenomen, în loc să elaborăm acte legislative. Uh, Uitându-ne la ultimii ani și uitându-ne către viitor, probabil că această sarcină va trebui asumată de către următorul Parlament și următoarea Comisie, să reflectăm la o legislație europeană cu privire la economia colaborativă, văzând și sigur care vor fi evoluțiile acestui sector. Și sigur că ne concentrăm uh, pe sectoare ca uh, sectorul turismului, sectorul uh, Horeca, care sunt deosebit de vizibile pentru cetățenii noștri. Profesiile reglementate. Aici voi avea o atitudine mai pozitivă decât domnul Scheinfeld. Două lucruri aici. Testul de proporționalitate. Și aici ne-am pus cu toții de acord asupra <clears throat> acestui test. Și, bineînțeles, asta prin intermediul directivei uh, cu privire la uh, calificările profesionale. Este un prim pas. Acest test uh, ne oferă sau oferă posibilitatea statelor membre să evalueze care sunt pove- poverile sau dificultățile <clears throat> cu care se confruntă anumite profesii, mai ales în cazul uh, persoanelor care provin din alte state membre și dacă aceste dificultăți uh, sunt proporționale cu valoarea adăugată pe care o aduc aceste persoane. Și pot să vă spun că a fost un prim pas foarte bun în acest domeniu și împreună cu partea de punere în aplicare a directivei privind calificările profesionale și cu uh, cu un pachet uh, destul de solid uh, de măsuri împotriva um, încălcării acestor reglementări, cred că am făcut pași uh, importanți împreună cu statele membre. Comunicarea privind piața unică va fi prezentată la cererea uh, dumneavoastră, probabil și în fața Consiliului și poate că voi pregăti nu neapărat un raport, dar un document mai practic, uh, probabil mai ales pentru succesorul meu, pentru a vedea ai arăta cum văd eu lucrurile, pentru că experiența mea este acum mult mai bogată de acum 5 ani și pot să intru în mai multe detalii în ceea ce privește piața unică și poate, uh, da, mi-ați dat o idee, voi pregăti ceva, nu vreau să-l numesc ca un raport, pentru că nu va fi ceva oficial, ci un document uh, de orientare să nu-i spunem instrucțiuni, nu, ci un document de orientare, de un ghid pentru succesorul meu. Cu privire la geoblocare, chiar și fără să știm care sunt cifrele exacte, pentru că știu că nu toate statele membre au implementat directiva privind geoblocarea și sigur că Continuăm să lucrăm pentru a asigura o implementare corectă a acestor reglementări și nu toată lumea știe, dar am pregătit uh, informații și materiale de uh, orientare și de consiliere în toate sta- uh, limbile mm, europene pentru a ajuta statele membre să accelereze acest proces și sunt de acord că produsele digitale și cred că am spus asta încă de la început, nu putem să disociăm uh, piața digitală de piața unică. Ele vor uh, merge întotdeauna împreună și trebuie să vedem modul în care produsele digitale uh, Uh, sunt, pot fi integrate în toate directivele privind piața unică. Deși cumva paradoxal, este puțin mai ușor să facem asta pentru că este o chestiune nouă și uh, companiile europene se confruntă cu uh, poveri și greutăți în uh, aspect sectoare mai tradiționale, mai de bază și toate cumva fac progrese mai rapide pe partea digitală, dar oricum trebuie să le luăm pe toate în calcul și să le tratăm în mod egal finalizăm uh, evaluarea de impact cu privire la um, încărcătoare și o să vă furnizăm uh, uh, concluziile, deci despre această idee a unor uh, încărcătoare comune, armonizate peste tot în Uniunea Europeană, dar suntem în această fază de evaluare de impact pentru moment. Vă mulțumesc și pentru uh, ceea ce ați spus legat de regulamentul cu privire la uh, siguranța regulamentul general privind siguranța. Este un subiect foarte important, foarte aproape de uh, viața cetățenilor noștri și pe acest uh, subiect al siguranței trebuie să facem progrese. Sunt foarte multe dificultăți legate de acest uh, dosar și vă mulțumesc că îl susțineți. Nu pot să spun foarte multe despre Brexit, din păcate, pentru că uh, Negocierile sunt încă în curs la nivelul cel mai înalt și pot să vă asigur că Comisia uh, face un plan de rezervă pentru toate sectoarele, un plan de urgență pentru toate sectoarele, dar ambele părți, dacă se vor dacă se va ajunge la o situație de ieșire fără acord, uh, ce pot să vă spun decât că copiii noștri nu ne vor ierta niciodată, asta de ambele părți. Și pot să vă uh, spun care sunt sentimentele mele personale și profesionale. Uh, Regatul Unit uh, m-a susținut întotdeauna pe aspectele legate de piața unică. Și nu pot decât să regret că nu, vor, nu voi mai avea acești parteneri atât de puternici în discuțiile, mai ales cu statele membre. Uh, Pentru că, așa cum spunea și doamna președintă, există deseori o diferență între ceea ce spunem și ceea ce facem, dar Consiliul European ne-a cerut să finalizăm, să avem o piață unică funcțională. Dar dacă ne uităm la nivelurile uh, um, următoare, mergând de sus în jos, către statele membre, către, companii, către economiile naționale, către companiile uh, din statele membre, vedem că mesajul se tot diluează. Ori, din Regatul Unit, mesajul în Regatul Unit sau venind de acolo, mesajul a rămas unul solid și ferm. Deci, Comisia Europeană lucrează uh, la aceste planuri uh, de, uh, de rezervă, fiecare cu portofoliul său. Nu mai avem timp să așteptăm acum. Și în concluzie, doamna președintă m-a întrebat care au fost experiențele mele cele mai uh, ușoare și cele mai dificile. Uh, Poate că nu o să fiu foarte directă în răspunsul meu, dar întorcându-mă la acele discrepanțe uneori între ceea ce spunem și ceea ce facem, uh, Mă ocup și de cooperarea din ce în ce mai întărită din uh, industria europeană de apărare și uh, Acolo există o voință clară a statelor membre și tocmai datorită ei, acestei voințe, lucrurile merg ca unse. Și acest lucru se observă și la anumite dosare uh, legate de piața unică. Celelalte tematici despre care am vorbit și noi aici um, aveau un ritm normal. Sigur, ați fost nevoie de discuții, puncte de vedere uh, transmise de toate statele membre. Nu suntem Statele Unite ale Europei, suntem încă uh, un continent cu țări diferite, cu abordări diferite, uh, însă cred că Ceea ce ne unește cu adevărat în Europa este faptul că ne dorim să fim împreună și dacă ne dorim să fim împreună, trebuie să găsim o modalitate de a discuta și de a găsi o soluție unitară și unilaterală pentru diferitele probleme cu care ne confruntăm. Uh, sunt tematici pentru care lucrurile au mers într-un ritm normal, pentru altele ritmul a fost foarte rapid. Sunt programe de mm, milioane de euro care sunt prevăzute pentru viitor. nu toate dosarele o să meargă poate așa de rapid cum merge dosarul pentru Fondul European pentru Apărare, dar acolo, într-adevăr, lucrurile au fost extraordinar de rapide. Asta pentru că a existat voință. Dacă există voință de la început, dacă a existat uh, această dorință de a se ajunge la un obiectiv comun, de a se atinge un obiectiv comun, atunci uh, ne tratăm cu toții unii pe ceilalți ca europeni. Belgieni, nemți, francezi, uh, europeni. Și putem găsi și pentru viitor am vorbit așadar de aspectele digitale cu care am început și cu care am ajuns la un stadiu foarte avansat. To other global... Ne comparăm desigur cu alte economii globale. Produsele digitale sunt foarte importante, dar și economia colaborativă în continuare. Eu zic că lucrurile merg în direcție legislativă. Competențele. Cu digitalizare cu tot, sunt foarte relevante. Această comisie va trebui să se ocupe de acest subiect. Eu zic că este cea mai mare provocare pentru viitorul Europei. Și, desigur, niște lucruri fundamentale ce țin de piața unică. Uh, dar pentru domeniul serviciilor, pentru că este cel mai urgent să acționăm la bunuri, progresăm. Ba chiar uh, am făcut mai multe în acest mandat. La servicii s-a făcut doar un prim pas după directiva privind serviciile. Toate părțile trebuie să recunoască că după directiva privind serviciile, după acel punct de cotitură, am făcut câțiva pași înainte, prim pași. Putea fi mai bine, dar atât s-a putut, am făcut tot ce am putut și cred că ar trebui să uh, ne mândrim și să fim bucuroși de asta. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Sunt avocat și eu și când am uh, început activitatea în politică am venit cu o viziune de avocat și m-am gândit că dacă e o posibilitate juridică, atunci lucrurile vor veni de la sine. Însă este învățămintea cea mai importantă pe care am învățat-o. Fără voință politică, degeaba este posibilitate uh, juridică. Dacă e voință politică și nu e posibilitate juridică, se va găsi totuși calea juridică. Deci cam așa stau lucrurile. Vă mulțumesc că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră. Vom coopera până la sfârșitul mandatului pentru a rezolva cât mai multe cu putință. Mulțumesc și încă o dată uh, mulțumesc tuturor în parte pentru această cooperare. Ok. Thank you. very much for everything. Thank you. Yeah, for me too. But you don't need to yes, yes, again. Thank you very much, <laughs>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 Okay, good morning uh, again. Bună dimineața celor care tocmai ni s-au alăturat pentru voturi. Astfel, vom începe sesiunea de vot. Primul raport. Adoptăm un aviz în ceea ce privește abolirea schimbării orei sezoniere. Domnul Șolteș a fost uh, raportorul nostru. Și începem cu amendamentul 15, dar de fapt a fost retras. Deci trecem la amendamentul 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Ok, o să verificăm amendamentul 16, vot electronic. We close the vote.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 Închidem votul. Se adoptă 23 de voturi pentru, 9 împotrivă, o abținere, deci felicitări raportorului. Următorul dosar, o propunere de regulament pentru a prelungi utilizarea tranzițională de alte tehnici uh, în codul uh, VAMAL. Domnul Selimovic a fost raportorul nostru, dar uh, și are de făcut o declarație mai întâi. Mulțumesc, doamnă președinte. Cu bucurie vă spun că avem un acord cu Consiliul pe acest dosar. Am vrut și noi să fie cineva de la Comisia aici să confirme faptul că există acest acord. Am cerut printr-o scrisoare curții de conturi să revizuiască rapoartele comisiei. Vrem ca an de an cineva de la comisie să confirme rapoartele acestea. Propun să votăm această chestiune și să așteptăm oricum uh, o confirmare finală înainte de sesiunea de plenară. Mulțumesc! Bine, așa vom proceda. Deci acum votăm rezultatul negocierilor interinstituționale. Este vot electronic. Închidem votul. Se adoptă cu 31 de voturi uh, pentru și două voturi împotrivă. Felicitări domnului Selimovici. Următorul dosar se referă la regulamentul de siguranță generală Doamna Tun este raportoarea noastră. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 129. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Tran 20 Compromisul 14 văd eu, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 22, pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 11, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 153, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar să verificăm. se respinge. Amendamentul 154 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Mergem la amendamentul 187 pentru Continuă amendamentul 154, compromisul 5 a fost adoptat și asta înseamnă că putem merge mai departe. Tran 33. A găsit toată lumea? Tran 33 pentru. Nicolae găsit? Tran 33 A găsit toată lumea? Deci, tran 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe, mult mai departe, compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 310. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 311. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 312. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 318 e după 154, deci e la fel. Tran 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 329. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele, amendamentele 332-333 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 60 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru împotriva abțineri se respinge. 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 pentru împotriva abțineri se respinge. 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru Ba nu, e caduc. S-a adoptat 63. Mai departe, compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79. Pan, ă, pentru, împotrivă, abțineri. 79. Verificăm. 79. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se, resping, se respinge. Tran 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 92. Voiați să verificăm tran 3? Bine. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 92 cu tranșase identice pentru, împotrivă, abțineri se resping. merge mai departe. Tran 10 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri Doresc să verificăm. Verificăm 108. Închidem votul. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu aceeași majoritate. Cred că a fost aceeași majoritate, dar verificăm. Încă două voturi. Închidem votul. Se adoptă cu o majoritate și mai mare. Tran 12 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 13 e caduc. Și acum vot final pe proiectul de raport astfel amendat. Este un vot electronic. Se adoptă 33 de voturi pentru, două voturi împotrivă. Felicitări doamnei Roja Tun. Roja, înainte să-ți dăm uh, cuvântul, vom vota și mandatul pentru a începe negocierile interinstituționale, iarăși un vot electronic. Închidem votul. Se adoptă 31 de voturi pentru, 3 împotrivă. Felicitări, Roja, îți dau cuvântul pe această cale. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor colegilor. Aplauzele au fost pentru noi toți și pentru dumneavoastră, pentru că cooperarea între grupuri, între raportori din umbră, s-a concentrat pe viețile omenești. 25.300 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele europene în 2017 și 135.000 au fost persoane grav rănite în accidente cu această legislație. De îndată ce va fi implementată, de îndată ce va funcționa, veți vedea că va exista o schimbare pozitivă dramatică a situației pe șoselele europene și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că am reușit să ne concentrăm pe subiect în ciuda diferențelor dintre noi ne-am axat pe nucleul regulamentului acestuia, așa anume să salvăm vieți omenești. Felicitări tuturor și vă mulțumesc! Mulțumim, Roja! Continuăm. Avem uh, încă un vot. E vorba de promovarea transparenței și echității în ceea ce privește intermedierea de servicii online, Cristel Șaldemoze este raportoarea noastră și da, am primit scrisoarea Coreper cu privire la faptul că s-a găsit un acord. Crystal, îți dau cuvântul. Yes, I, I... Mulțumesc foarte mult. Da, am primit și eu scrisoarea că Coreperul a adoptat textul. E foarte bine. Ieri am prezentat conținutul acordului, deci uh, nu voi mai reveni astăzi uh, la această prezentare, dar având în vedere că ieri nu erau foarte mulți colegi prezenți, astăzi voi mulțumi tuturor colegilor care au lucrat la această propunere. Împreună am reușit să avem un acord foarte bun care oferă mai multă transparență pe um, pe piața platformelor și mai multă echitate. Deci cred că putem fi mândri de această, um, abord, de această realizare și sper că vom adopta acum acest text. Mulțumesc! Mai întâi trebuie să votăm, spune președinta. Deci, deschid votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă cu 32 de voturi pentru, unul împotrivă și două abțineri. Felicitări, Cristel! Și acum trecem la ultimul vot de azi. E vorba de regulamentul care prevede reguli și proceduri pentru respectarea și aplicarea legislației Uniunii uh, pentru um, legislația de, pentru de armonizare și produse are, este un raport al domnului Danti, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 29 de voturi pentru, 4 împotrivă și o abținere. Felicitări, Nicola. Dorești să iei cuvântul? Doresc să mulțumesc, așa cum am făcut-o și ieri, secretariatului nostru și tuturor colegilor raportori din umbră și asistenților lor. A fost muncă intensă, dar și foarte importantă. Uh, calendarul ne-a presat, dar cred că astăzi, iată, oferim Uniunii o supraveghere a pieței mai bună, mai bună cooperare între autoritățile naționale de supraveghere uh, și o egalitate între producătorii europeni și din afara Europei, atât pentru cei care au vânzori online cât și offline. Este o realizare importantă și mulțumesc în primul rând colegilor și le mulțumesc pentru sprijinul oferit acestei propuneri. Mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc Nicola. Am terminat voturile. Aș dori să vă amintesc că peste 9 minute vom avea un schimb de opinii cu comisara Gabriel. Ok, welcome again. Uh... Reluăm ședința. Urez bun venit invitatei noastre, doamna comisară Gabriel. Bine ați venit la reuniunea comisiei noastre. Aș dori să amintesc că scopul acestui, uh, acestei reuniuni este să avem un uh, schimb de opinii uh, Um, în legătură cu obstacolele și oportunitățile uh, pentru a folosi întregul uh, um, potențial al pieței unice să vorbim despre priorități și oportunități uh, pentru viitor. Doamnă Gabriel, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Mai întâi vă mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să particip la acest schimb de opinii astăzi. Întotdeauna este o plăcere să mă aflu printre dumneavoastră dar este pentru mine și o ocazie să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, pentru că în ultimii patru ani am cooperat bine pentru a realiza această piață unică digitală. Aș dori să încep cu o cifră care și după maratonul negocierilor de săptămâna trecută ne permite să spunem că din cele 30 de inițiative legislative ale Comisiei în cadrul pieței unice digitale, 28 au fost finalizate în urma negocierilor și grație eforturilor Parlamentului și Consiliului. Deci, iată, Comisia INCO a făcut eforturi mari și doresc să vă mulțumesc tuturor cu această ocazie, pentru că uneori ă, a fost nevoie de toată energia noastră ca să contribuim la îmbunătățirea vieții cetățenilor și pentru a ne sprijini concret întreprinderile, nu doar pentru a trece prin, ace- trece prin această tranziție digitală, dar și pentru a ne afirma leadership-ul. Um, în calitate de Uniune Europeană. Pentru a face bilanțul, uh, pot spune că inițiativele noastre legislative au fost finalizate. Acestea oferă, au oferit uh, uh, avantaje cetățenilor, sfârșitul blocajului, portabilitatea conținuturilor, sfârșitul roamingului și așa mai departe. Sunt succese tangibile ale Uniunii Europene și astăzi privim spre viitor, pentru că pentru o parte dintre aceste reguli, va trebui, Parlamentul a cerut anumite lucruri pentru punerea lor în aplicare și noi uh, vom face această monitorizare, așa că vă voi explica mai târziu. Doresc să vă mulțumesc și pentru votul din această dimineață, pentru că acest regulament este o premieră mondială și un uh, semn excelent pentru că concretizează angajamentul nostru pentru a păstra un mediu uh, economic uh, echitabil, vizibil și fiabil în economia online și doresc să mulțumesc raportoarei, doamnei de Moze, pentru, raporturile, uh, pentru eforturile sale, precum și raportorilor din umbră, pentru că la un trilog cu adevărat maraton s-a ajuns la un acord politic fără precedent, foarte important pentru noi, pentru că pune bazele unei Europe digitale competitive și transparențe, transparente, în avantajul întreprinderilor noastre. Nu pot decât să mă bucur și de acordul politic privind directiva um, care vizează drepturile de autor obținută miercuri după o lungă negociere. Suntem conștienți de critici. Discuțiile au durat uh, mai mult de 2 ani, au fost intense. Mulțumesc colegiuitorilor pentru faptul că au dat dovadă de spirit de compromis pentru a transmite un mesaj puternic în favoarea apărării intereselor părților. Și aș dori să insist asupra faptului că am încheiat și negocierile privind revizuirea directivei, privind um, deschiderea datelor, uh, un subiect um, important pentru întreprinderile noastre. Am avut și revizuirea unui alt regulament uh, important uh, pentru, pentru domeniul .eu care face parte din identitatea noastră. Mai rămâne acum propunerea legislativă de crearea unui centre de, de, unor centre de competență în domeniul uh, securității cibernetice și propunerea e-privacy. Nu vă ascund faptul că în legătură cu centrul de competențe am dori să intrăm în negocieri. Comisia va, încerc, va continua să joace rolul de honest broker pentru a, nu doar pentru a afirma că securitatea cibernetică este o prioritate pentru Europa, dar și pentru a arăta că um, ne creăm mijloacele concrete care să ne permită să asigurăm această securitate. Mm, programul Europa Digitală este de viitor, este foarte important pentru mine este primul program digital paneuropean dedicat competitivității Uniunii Europene pe plan internațional. Mă bucur că astăzi uh, am ajuns la un acord cu Parlamentul. A venit momentul ca Europa să investească în capacități strategice, cum ar fi calculul de înaltă performanță, de inteligență artificială sau securitatea cibernetice, să investească în uh, Um, în, în formarea experților, dar uh, și să facem uh, acele hub-uri uh, de inovare digitală. Pentru noi acest program este important pentru că uh, în paralel avem și alte mijloace care se adaugă la bugetul digital și fac aici referire la Orizont Europa sau la facilitatea Connecting Europe, Conectarea Europei și mulțumesc um, raportoarei de la IMCO, doamna Gebhardt, pentru sprijinul acordat acestui nou program. Există un context, o dorință a noastră a tuturor ca Europa să beneficieze de aceste mijloace financiare pentru a-și afirma mai concret dorința de a asigura securitatea cetățenilor, de a ne sprijini întreprinderile și pentru uh, a avea uh, firme campion, dar și pentru a spune partenerilor internaționali că principiile etice în inteligența artificială sunt importante pentru Europa. Știm cu toții că e important să avansăm cât se poate de repede în toate aceste negocieri uh, privind bugetul, dar noi, Comisia, va continua să încerce să aibă ca uh, tranziția între bugetul actual și cel următor să fie cât mai lină. Bineînțeles, um, am încercat să punem bazele unei Europe competitive, inclusive, dinamice și inovante, dar suntem doar la început în domeniul digital și trebuie să primim spre viitor cu hotărâre. Știm că tranziția digitală continuă cu o viteză care uneori ne depășește pe colegiuitori uh, depășește instituțiile europene și de aceea este foarte important să profităm de aceste oportunități oferite de digitalizare Europei și de aceea doresc să continuăm să ne ocupăm de tehnologiile emergente, uh, inteligența artificială, blockchain, quantum pentru a nu pierde din vedere faptul că nimeni nu trebuie lăsat singur în transformarea digitală, să ne asigurăm că această transformare va fi una inclusivă, dar și să ne spunem că nu există contradiție între competitivitate și valori, valorile noastre fundamentale trebuie promovate încă din momentul conceperii acestor noi tehnologii, dar și în uh, folosirea lor pe scară largă. Întrebarea dumneavoastră subînțeleasă este ce strategie să avem după 2019. Nu doresc să anticipez nimic, înainte, dar cred că e important să se facă o analiză. Vom vedea care va fi uh, poziția noii poziții, dar viitorul, <laughs> uh, viitorul digital poate fi structurat astfel. Mai întâi, um, să vedem ce s-a făcut până acum în tehnologia ADSL. Am propus măsuri nelegislative, cum ar fi e-health, uh, sănătatea online, responsabilitatea în inteligență artificială sau conținuturile ilegale după mine, această monitorizare este foarte importantă. În același timp, atunci când vorbim despre monitorizarea propunerilor legislative, să vedem ce se întâmplă cu clauzele de revizuire, de exemplu, pentru blocarea geografică, geoblocare. Parlamentul a spus foarte clar ce dorește în următorii doi ani. Apoi, tendințele digitale și evoluțiile tehnologiei. Deci, trebuie să urmărim proactiv tendințele, cum ar fi inteligența artificială, calculul de performanță, realitatea virtuală și să ne asigurăm că aceste obiective răspund valorilor noastre și intereselor cetățenilor noștri. În al treilea rând, trebuie să ne aprofundăm reflexia în legătură cu realitățile socioeconomice care depășesc strict tehnologia deci trebuie să înțelegem mai bine efectele tehnologiei asupra societății noastre ca să ne pregătim mai bine să o utilizăm și pentru a alinia mai bine politica digitală cu obiectivele uh, societății uh, europene și provocările sunt să continuăm să pregătim populația cu competențe digitale ca să poată să profite de această transformare digitală. Uh, să facem internetul mai sigur și mai viabil. Deci aici mă gândesc la protecția vieții private, uh, hate speech, uh, dezinformarea și așa mai departe să răspundem unor provocări de societate, cum ar fi schimbările climatice, inegalitățile între femei și bărbați, energie și mobilitate, sunt subiecte care vor fi foarte importante și inclusiv pentru cetățeni. Și un element uh, care nu poate fi neglijat este afirmarea unei diplomații um, digitale prin valori și standarde, pentru că putem astfel să ne afirmăm diversitatea, creativitatea, ceea ce face din Uniunea Europeană uh, ceva unic. Și închei subliniind un element un și anume că tehnologia nu este un obiectiv în sine. Trebuie să ne asigurăm că europenii vor trăi mai bine, că întreprinderile europene vor rămâne competitive grație tehnologiei. Știm că Europa are întârziere în anumite domenii, dar avem și noi uh, firme campion și grație acestor inițiative legislative și grație mijloacelor puse la dispoziție putem ca acestea să fie în sprijinul întreprinderilor și în sprijinul cetățenilor, putem arăta că tranziția digitală nu doar ne transformă modul de viață, modul de a lucra, de a trăi, de a interacționa între noi, dar și putem vedea că tehnologia este esențială pentru a ne îmbunătăți anumite aspecte ale vieții de zi cu zi și uh, Um, îmbunătățirea funcționării economiei. Azi nu avem timp de pierdut pentru că tehnologia avansează, nu ne așteaptă. Deci trebuie nu doar să prindem trenul digital, să înțelegem că avem această șansă de a reveni în cursă, dar trebuie să acționăm rapid și concret să, definim, să trebuie să ne definim traiectoria. Peste 5 ani, având în vedere viteza cu care avansează lucrurile, Europa nu, mai va, nu va mai avea această șansă și nu putem să ne permitem să pierdem această luptă. Deci am încredere în, în continuare pentru că am văzut că împreună putem să obținem și viteza și calitatea. Dau întotdeauna acest exemplu. Atunci când mi-am luat funcția de comisară pentru uh, economia digitală, din 30 uh, de inițiative legislative finalizasem doar 6. Acum, un an și jumătate mai târziu, am finalizat 28 din 30. Acest lucru se datorează Parlamentului, raportorilor și raportorilor din umbră. Iată, am reușit să arătăm că putem obține și viteză și calitate în același timp. Mă opresc aici și sunt acum la dispoziția <laughs> dumneavoastră pentru critici, întrebări sau sugestii. Mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, euh, Madame la Comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Aș dori să dau acum cuvântul membrilor comisiei noastre, Ana Maria. Mulțumesc foarte mult! Bine v-ați reîntors, doamnă comisar. Sunteți uh, o campioană a siguranței copiilor online uh, și a digitalizării care să ofere beneficii și uh, avantaje copiilor protejându-i de acțiunile ilegale. Apoi sunteți foarte angajată în combaterea fake news, în combaterea exploatării Uh, sexuale a copiilor online. Eu însă m-am fost raportoare pe aceste subiecte și ați fost foarte curajoasă că ați abordat aceste uh, subiecte și mulțumim pentru această acest bilanț a ceea ce a făcut Comisia pentru mai multă siguranță a copiilor. Mulțumim și pentru dialogul pe care îl întreprindeți cu uh, comunitatea uh, social media. Un subiect care este foarte important pentru mine și pentru toți europenii combaterea abuzului sexual și exploatării sexuale a copiilor. Și aici e vorba de directiva privind e-privacy. Uh, și există un risc deosebit de grav, acum suntem în faza de trilog, un risc că se va ajunge la o lipsă de echilibru între uh, confidențialitate și uh, securitate. Atunci când vom vorbi despre um, aspectele de mm, publicare de online. Pentru că protejarea securității nu înseamnă limitarea confidențialității, însă prin confidențialitate uh, se uh, renunță la posibilitatea de a se utiliza o tehnologie care poate identifica aceste fotografii uh, riscante și altfel se uh, renunță la posibilitatea de a-i proteja cu adevărat pe copii online. Și vreau să fac apel la dumneavoastră să faceți tot ce este posibil. Suntem în cursul acestui proces. E ceva foarte concret că suntem acum în ultima etapă a trilogului și uh, câteva cuvinte și despre industria jocurilor, pentru că aici avem din ce în ce mai multe jocuri care conduc la dependență uh, și cred că niciun părinte din uh, Uniunea Europeană poate spune că nu este îngrijorat uh, pentru că vorbim de dependență de alcool, dependență de droguri, însă uh, din punctul meu de vedere, nu facem destul eforturi pentru a-i proteja pe copii de dependența față de uh, mediul online. Știți că sunt uh, o liberală și nu vreau să restricționez accesul copiilor uh, la internet, ci uh, doresc să-i protejăm de conținuturile care pot să aibă consecințe negative asupra lor. Și știu că este un subiect complicat, dar mai știu că sunteți uh, foarte implicată și aș vrea să aud părerea dumneavoastră. Și în cele din urmă ne dorim să combatem terorismul cibernetic, radicalizarea, conținutul terorist, uh, și lucrăm pe acest uh, act legislativ chiar acum și vom înainta amendamentele uh, săptămâna aceasta și să găsim un echilibru uh, bun între protejarea informațiilor și protejarea copiilor de, și a cetățenilor față de radicalizarea pe internet este foarte dificilă. Mulțumesc! Doamna Șaldermose, mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, uh, doamnei comisar, pentru prezență. Am uh, lucrat cu platformele uh, comerciale și vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră în, această, în acest domeniu legislativ. Comisia a fost foarte uh, cooperantă și s-a ajuns la rezultate rapid, un acord bun. Uh, cu privire la acest prim act legislativ uh, pe tema platformelor. Nu va fi singurul, dar vă mulțumim pentru ajutorul pe care ni l-ați adus. Mulțumim echipelor dumneavoastră. Vă suntem foarte recunoscători. Este foarte important să subliniem că ritmul a fost unul foarte rapid În aprilie s-a prezentat textul și în numai un an am reușit să-l adoptăm. O procedură foarte rapidă, sigur că au fost și probleme, dar ne bucurăm că s-a ajuns la un acord în acest sens și vă mulțumesc. Aș mai adăuga că în dezbaterile cu privire la platformele pentru afaceri, cu privire la omologarea de tip a vehiculelor. Sunt niște lucruri care trebuie să fie preluate de noua uh, comisie și anume cine este proprietarul datelor generate. Știm ce se întâmplă cu datele cu caracter personal, dar ce uh, se întâmplă cu datele care nu sunt personale? Ce se întâmplă cu cei care uh, Uh, fac aceste platforme să fie disponibile, uh, ce se întâmplă cu companiile care uh, dețin în proprietate serviciile respective. Tot cu privire la aceste informații cu caracter nepersonal, Trebuie să dezvoltăm uh, modele de afaceri digitale pentru viitor și Comisia ar trebui să trateze cât mai curând aceste subiecte. Acum, directiva privind e-privacy, îmi pare rău că nu am reușit să rezolvăm acest dosar pentru că este nevoie de uh, rezultate concrete aici pentru a merge mai departe. Vă mulțumesc pentru uh, contribuții și sper că vom continua să lucrăm uh, pe viitor uh, pe piața digitală. Mulțumesc! Andreas Schwab, mulțumim foarte mult pentru prezența aici. În ultimele luni am avut uh, foarte multe întâlniri, am prelucrat multe teme comune a fost uh, raportul Anei Corața Bilt, a fost uh, uh, platforma doamnei Șaldemose și pe total putem să spunem că comisia noastră a putut să-și aducă contribuția în așa fel încât tratamentul aplicat platformelor digitale s-a schimbat foarte mult în ultimii cinci ani, cu obiectivul următor. Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibilul pentru cetățenii ei, în așa fel încât să le protejeze datele și să creeze un uh, nivel uh, de, cu condiții egale. Munca ta a fost foarte utilă aici. Din punctul meu de vedere însă mai rămân probleme și dezechilibre importante, iar în următorii ani va trebui să abordăm toate aceste lucruri. În primul rând, eu zic că există un mare dezechilibru în ceea ce privește investițiile internaționale în infrastructurile digitale. Nu doar în hardware, ci și în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea de platforme cu software și cu algoritmi. Astăzi, în general, se, mai, se discută chiar despre inteligența artificială. Aici, piața unică, pentru că ea este foarte diversă și suntem mândri de asta din Bulgaria și până în Germania, este prea puțin, se prezintă prea puțin armonizat, în așa fel încât e o diferență mare față de ce se întâmplă în Est și în SUA. Deci e mare potențial de dezvoltare. Uh, în uh, Uniunea Europeană, toate lucrurile pe care tu le-ai numit, investiție în uh, infrastructura digitală, acestea sunt lucruri pozitive, dar dacă nu reușim să creăm un mediu propice în Europa, în așa fel încât să putem avea reguli unitare pentru toată piața internă, să avem o armonizare de plină, pe termen lung vom avea de suferit în ceea ce privește investițiile și vom fi în urma altor regiuni. În al doilea rând, cum a spus și doamna Moze deja, Trebuie mereu să găsim un echilibru fin între libertate și reglementare. De Deja la serviciile digitale am avut adesea următoarea problemă. Sunt servicii care sunt pe niște uh, piețe cu actori bine stabiliți, reticența este mare, se face prea multă reglementare. Apoi este și celălalt risc, și anume să discutăm despre întreprinderile din noua lume, unde nu mai există niciun fel de regulă și unde uh, se spune că acolo se dezvoltă cel mai bine lucrurile. Ambele idei sunt greșite. Cu siguranță calea de mijloc este cea bună, dar este un drum pe care nu-l putem găsi doar noi singuri sau Consiliul singur, deci avem nevoie aici de uh, o discuție intensă și sper că în următorii ani uh, noi cei din PP progres, să putem uh, obține progres, mai ales în ceea ce privește fluxul liber de date și platformele. Am văzut deja că lucrurile nu sunt deloc, deloc ușoare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Iulia Reda! Has been very active. Mulțumesc foarte mult! Comisia a fost foarte activă pe dosarele digitale am avut uh, succese bune cu dosarele privind platformele, dar nu e niciun secret că, în ceea ce privește reforma drepturilor de autor și a directivei privind comerțul electronic, Comisia noastră a avut o altă idee decât ceea ce s-a decis în urma negocierilor și trilogurilor. Comunicarea Comisiei cu privire la concluziile a acestui trilog este una destul de îndoielnică, pentru că uh, până la urmă uh, s-a postat un mesaj uh, unde cei care susțineau părerea comisiei noastre erau condamnați. Și apoi s-a făcut o asociere destul de nepotrivită din punctul meu de vedere cu campania pentru Brexit. Mă întreb cum s-a putut posta un astfel de mesaj în numele comisiei. Comisarul Ansip a spus că nu era la curent cu această postare și mă îngrijorează impresia pe care o lăsăm tinerilor alegători, care sunt cei mai mari uh, Uh, suporteri ai Uniunii Europene și pe care îi dorim să-i avem la alegerile europene. Mă întreb dacă este înțelept să mergem cu o soluție pe această reformă care uh, a evitat din scurt o minoritate în Consiliu, uh, pentru că Chiar uh, și uh, reprezentantul Germaniei a spus că ar fi preferat o um, ștergere, a, o renunțare la articolul 13, deși guvernul german a spus contrariul. Cred că o astfel de situație, chiar înainte de alegeri, ar putea pune în pericol um, încrederea pe care o arată tinerii față de proiectul european, cu un impact și asupra participării la uh, alegeri. Mulțumesc, doamna Iacunsari. Mulțumesc, doamnă comisar. Întrebarea mea merge cam în aceeași direcție cu doamna Reda, sau poate că aș merge chiar mai departe. Prima revoluție industrială a permis uh, să se interzică trimiterea copiilor în uh, mine. Iar astăzi ne confruntăm cu o nouă revoluție. Și ar fi bine să ne gândim cu toții la ce e bine și ce e mai puțin bine la scară europeană, pentru că am făcut un pas imens înainte și sunt uh, de acord cu ceea ce a spus vicepreședinta cu privire la protejarea copiilor. Știm că în China astăzi revoluția face mari progrese și ne putem imagina că acolo uh, oamenii nu se preocupă atât de mult ca în Europa de subiecte ca drepturile sau uh, democrația. Și atunci am o întrebare dificilă pentru dumneavoastră. Sunt de acord că e uh, dificilă. Aveți vreo idee despre modul în care mm, le, se reflectă încercările noastre aici în Europa, reflexiile noastre, uh, tot ceea ce facem noi aici, uh, credeți că acestea se reflectă și în exterior, la nivel internațional? Uh, credeți că dăm cumva un exemplu? Suntem urmați? Credeți că putem să avem un impact asupra ceea ce se întâmplă în China, de exemplu? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hirsch! Mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamnă comisar, și pentru prezentarea dumneavoastră. După cum ați spus, în ultimii ani, chiar în ultimele luni, s-au întâmplat multe lucruri și cred că este o cale importantă, dar constatăm în continuare că pe piața unică digitală mai există o puternică fragmentare și totul este foarte colorat național în ceea ce privește domeniul financiar sau domeniul sănătății, avem mereu obstacole. Mereu este foarte greu să fie accesată o nouă piață, pentru că totul este în continuare foarte reglementat național. Astfel, din punctul meu de vedere, e mare scepticismul față de cum să utilizăm tot acest potențial care zace în piața unică. Mai sunt și întreprinderile inovatoare. Uh, ele pot să spună mult mai repede, mai bine plec în SUA, în loc să-mi bat aici capul cu accesarea 27 de pieți diferite. Și atunci întrebarea mea este, cum întrezăriți posibilitățile în acest domeniu? Ce ar putea să facă statele membre așa fel încât să-și aplece urechea la ceea ce avem de spus? Uh, nu mai trebuie fragmentată piața unică, uh, toate diferențele naționale trebuie demontate. Iar în ceea ce privește spusele domnului Schwab, uh, Economia platformelor. Aici deja avem uh, câteva dificultăți. Discutăm și despre felul în care uh, adoptăm uh, drepturile de autor. Dacă facem în formula actuală, cu siguranță IMM-urile nu vor mai avea nicio șansă. Deci asta este o problemă și Oare ce se întâmplă cu inteligența artificială? Să nu repetăm aceleași greșeli ca și cu drepturile de autor. Avem nevoie de noi posibilități pentru întreprinderi, mai ales întreprinderile care au modele de afaceri bazate pe date. Și întrebarea mea este următoarea. Din domeniul fintech cunoaștem acele sandboxes. N-ar fi oare o opțiune și pentru alte domenii, în așa fel încât, la nivel transfrontalier, la nivel de state membre, să oferim câteva zone de libertate digitală, să nu se acționeze neapărat în afara sau fără legi, ci în baza unor um, maje de experimente care să încurajeze inovarea. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Am și eu o mică întrebare. Um, donc, d'abord, on, on... Am uh, primit un mesaj care spune că Microsoft uh, detectează atacuri cibernetice asupra grupurilor de cercetare din Uniunea Europeană. În calitate de comisar și având în vedere experiența dumneavoastră, credeți că într-o zi uh, va fi posibil ca un legiuitor să țină pasul cu transformările tehnologice, pentru că acestea sunt atât de rapide, pentru că avem mereu senzația că uh, simt mereu după ce faptele s-au consumat. Uh, și în calitate de comisar, care au fost experiențele dumneavoastră cele mai uh, ușoare, să spunem, și care vi s-au părut cele mai dificile în activitatea dumneavoastră? Și dacă ați putea schimba ceva în cooperarea dintre instituțiile noastre, adică între Parlament și Comisie, pentru a colabora mai bine, ce ați schimba? Iată întrebările mele. Și vă dau, vă dau cuvântul. La prezident, um, je... D'abord, je voudrais vraiment vous, vous remercier à la fois pour vos questions, mais aussi pour... Euh, mulțumesc foarte mult! Euh, mulțumesc pentru sugestiile pe care le-ați făcut, pentru uh, atitudinea foarte constructivă pentru comisie care nu face decât să alimenteze dezbatele și discuțiile dintre noi. Și voi începe cu uh, întrebarea legată de protecția copiilor, foarte importantă pentru mine. Și unde am ajuns? Uh, la capitolul inițiativelor legislative încercăm să vedem uh, ce posibilități uh, avem aici Uh, avem o inițiativă a, Parlament- a Comisiei Europene care a fost uh, lansată anul trecut și într-un an am putut să ajungem la 15.500 uh, de școli din Europa și la peste 30 de milioane de europeni și este clar că astfel de inițiative trebuie să fie una din prioritățile noastre, însă când vorbim despre protecția copiilor online, pentru mine este important încă de la început să implicăm pe profesori profesori și pe părinți. Este acest triunghi care pentru mine trebuie să fie întotdeauna prezent pentru că copiii Vă reamintesc, un utilizator din trei a internetului este un uh, copil și uh, peste jumătate din tinerii noștri sub 16 ani recunosc că au fost uh, confruntați cu o amenințare pe internet în fiecare săptămână. Uh, lucruri despre care însă nu vorbesc, nu vorbesc nici cu profesorii, nici cu părinții. Prin urmare, e important să avem mai multe campanii de informare și un exemplu, uh, campania noastră Better Internet for Kids, Aici uh, peste 18.000 de materiale gratuite care au fost descărcate de mii de persoane, materiale adaptate pentru copii, pentru profesori uh, și uh, îmi doresc să promovăm acest instrument în continuare. Și la fel, cercul nostru de ambasadori, Safe for Internet și mulțumesc doamnei Corața Bilt, care este unul din ambasadorii cei mai activi și ce place în această inițiativă este că acești ambasadori nu sunt numai uh, oameni politici, ci și creatori, sportivi, scriitori și e important să arătăm aceste lucruri uh, tinerilor. Um, avem, pe de altă parte, Alianța pentru protecția minerilor online, uh, <clears throat> creată acum 18 luni și am cerut uh, echipei mele să evalueze ce am făcut până acum și ce trebuie să facem în continuare. Este clar că trebuie să facem mai multe la nivel european, să avem un schimb de bune practici și poate ar fi bine ca și Parlamentul să fie mai mult implicat în lucrările alianței care se reunește o dată la trei luni, participă platformele mari, uh, Facebook, Google, Mozilla, întreprinderi mari și mici dar dacă fiecare face lucruri uh, singur, apare fragmentarea. E nevoie de mai multă coerență la nivel european. Apoi, în legătură cu abuzarea sexuală a copiilor, um, imaginile care circulă și protecția vieții private, regret că încă nu au început negocierile privind uh, protecția vieții private. Parlamentul și-a făcut foarte bine treaba, așteptăm în continuare decizia statelor membre de a avea o abordare comună și să se deschidă negocierile, dar voi continua să insist și voi fi foarte atentă la momentul respectiv. Nu pierdem uh, speranța. Mai așteptăm uh, ca președinția română să mai facă o tentativă. Noi suntem gata să intrăm în aceste negocieri și având în vedere câte se întâmplă astăzi, e mai mult decât nevoie de... Suntem mândri de GDPR, dar să nu uităm că în GDPR se face referire la protecția vieții private pe internet și riscăm să ne regăsim într-o situație dificilă cât de curând, mai ales că problema confidențialității comunicațiilor devine din ce în ce mai importantă. Aș dori să închei vorbind despre jocurile pe calculator și dependența de acestora. Ne gândim împreună cu Alianța pentru Protecția Minorilor la cum putem să acționăm la nivel european să sensibilizăm firmele pentru a ține cont de protecția copiilor încă din momentul conceperii produselor. Acest lucru esențial pentru toate produsele. Încă nu am făcut acest lucru, dar aș dori să abordez acest subiect la următoarea reuniune a Alianței. Avem 40 de firme în alianță. Sper că vor, vor mai alătura și altele în curând. Dar mai avem încă multe de făcut uh, în legătură cu conținuturile teroriste. Știm cum au mers discuțiile. Acum este, lucrurile sunt clare, avem o propunere legislativă privind conținuturile ilegale Conținutul ilegal este clar definit în lege, în uh, legislația europeană, fie că e vorba de mesaje teroriste, de abuzarea sexuală a copiilor, de discursuri din ură sau de contrapacere, toate aceste conținuturi nu și-au locul în societatea noastră, bazată pe valori de care suntem mândri și uh, Comisia vă urmărește cu atenție discuțiile și în momentul negocierilor cu siguranță vom avea ocazia să ajungem la un compromis acceptabil. Mesajul este foarte clar. Dorim să facem o propunere legislativă pentru a afirma că aceste fenomene nu și-au locul în societatea noastră, mai ales că știm că uh, grație difuzării pe rețelele sociale și pe platforme, impactul este uh, atât de mare, mai ales la început. Mulțumesc, doamnă Șaldemoze, încă o dată pentru toate eforturile dumneavoastră. Ați spus-o și sunt de acord. A fost un prim, plas, un prim pas. Nu am ajuns la capăt. Eu am fost foarte sensibilă la argumentele Parlamentului. Știm care sunt punctele în legătură cu care uh, vedem uh, evoluții și sper că următoarea comisie va avea ocazia să avanseze în acest sens pentru că toate aspectele abordate de Parlament ne privesc pe toți, ne privesc societatea, economia. Ați spus în discuție uh, un aspect important și anume accesul la date. Este inevitabil, aș spune. Mm, aș, uh, v-aș da două exemple trăite de mine. Pe de o parte, am propus revizuirea directivei PSI, uh, dar a fost o revizuire minimă. Um, dar avem date, foarte multe date care nu sunt utilizate. Reticențele statelor membre sunt uh, încă foarte mari. Iată, nu, în toate statele membre nu sunt la, toate la fel de bine pregătite, accesul pentru întreprinderi nu este același și mai sunt multe de făcut am demarat un proces, au, s-au observat reticențe, dar având în vedere realitățile, trebuie să facem mai multe pentru toate aceste lucruri. Andreas Schwab, sunt de acord cu aceste dezechilibre. Am făcut eforturi, amintesc că în propunerea noastră de buget digital, Uh, s-a prevăzut o creștere a bugetului cu 98% în contextul Brexitului, cu uh, alte priorități, migrație și mai departe. Și totuși uh, echipa mea, dar și grație sprijinului Parlamentului, dorim să privilegiem programul Europa Digitală, investițiile în inteligența artificială, pentru că suntem în urmă, investim uh, de 10 ori mai puțin decât Statele Unite și de 30 de ori mai puțin decât China. Ceea ce am propus, un miliard și jumătate pentru inteligența artificială, cu ideea de a avea 20 de miliarde între investițiile publice și private, dar am dorit un miliard pe an pentru perioada 2020-2027. Mai rămân multe de făcut, mai ales pentru că în strategie avem pe de o parte nevoia de investiții, dar ceea ce e la fel de important pentru mine este să promovăm chestiunile etice și a venit momentul să acționăm, pentru că suntem în avans față de alte părți ale lumii și e o cursă, efectiv o cursă cine vor fi primii care vor publica un îndreptar etic. Europa a avansat, avem un grup de experți care și-au publicat propunerea. Acesta a fost uh, propus în cadrul unei consultări publice care s-a încheiat pe 1 februarie. Am primit peste 500 de contribuții și mă bucur că, pentru că arată că există interes. Vom prezenta versiunea finală în aprilie. Știm deja că OCDE pre pregătește de asemenea um, astfel de uh, priorități, dar și la, în G20 Japonia a spus că dorește să facă același lucru. Um, să nu suprareglementăm. Știți foarte bine că nu doresc acest lucru și Comisia IMCO a fost uh, de partea noastră în această abordare. Trebuie să continuăm să fim foarte prudenți, să nu Um, stopăm inovarea, pentru că um, punem bețe în roate întreprinderilor noastre și, pe de altă parte, nu trebuie să um, propunem uh, anumite lucruri care par foarte moderne, dar apoi sunt acceptate ca standarde. Vedem, s-a întâmplat acest lucru cu GDPR-ul, care acum este necesar cetățenilor pentru a avea încredere în uh, uh, aplicațiile digitale, pentru că fără încrederea cetățenilor nu vom reuși. În fine, în legătura cu fragmentarea piețelor naționale, tocmai asta încercăm să facem să punem bazele pieței unice digitale pentru uh, a pune capăt acestei fragmentări. dorim uh, să beneficiem de potențialul acestei pieți unice digitale cu jumătate de miliarde uh, consumatori. Dar statele membre nu sunt toate la același nivel de pregătire. Am reținut ideea sandbox-urilor, deci uh, acestor cutii cu nisip, dar Într-adevăr, ar fi foarte bine să testăm aceste spații de date. Am dorit să le avem până la sfârșitul lui 2019. Am început deja să facem ceva, am avut o primă, o primă finanțare. Următoarele luni vor fi cruciale și mă bucur că este o idee sprijinită și în Parlament. Sunt uh, sensibilă la chestiunea startup-urilor în domeniul sănătății pentru că s-a făcut un prim pas important pentru a se remedia fragmentarea. Acum două săptămâni, pentru prima dată, am uh, prezentat o recomandare ca să avem uh, un, același format al dosarelor cum vom ajunge la interoperabilitate și cum vom ajunge să avem o piață unică uh, digitală a sănătății dacă statele membre continuă să aibă propriul lor format, pe când ar fi atât de simplu când mergem în alt stat membru să nu refacem aceleași analize ca să arate că suntem alergești la cutare lucru. Am câștigat timp și uh, s-ar economisi și bani. Regret că e doar o recomandare. Uh, Vom vedea în ce măsură statele membre vor ține cont de ea, dar e clar că va trebui să accelerăm lucrurile. Mie ceea ce îmi dă curaj este baza de date privind genomul uman pe care am propus anul trecut, sprijinită de statele membre. Până în 2022 dorim să creăm o bază de date cu un milion de uh, de genomuri europene și mă bucur că statele membre sunt entuziaste în legătură cu această inițiativă. În afara Uniunii Europene, cred că am re, re, răspuns în parte că e vorba de un proces. Avem exemple cu GDPR-ul, dar și cu Japonia și fluxul liber de date Am transmis un mesaj pozitiv. Bineînțeles, trebuie să recunoaștem că ceilalți parteneri internaționali nu reacționează la fel, dar eu cred că trebuie să continuăm. Uniunea Europeană aici trebuie să aibă curajul să propună nu doar uh, măsuri legislative, dar uh, și uh, um, propuneri etice pentru a fi lider în acest domeniu. Nu toată lumea ne urmează întotdeauna, dar dacă nu îndrăznim, nu vom reuși. Doamna Reda, aș dori să îmi cer scuze pentru ceea ce s-a publicat. n am fost la curent, nu biroul meu a făcut acest lucru. Nu știam că va, se va face această publicare. Au avut loc șase triloguri în legătură cu copyright-ul și eu am fost prezentă la cinci. De la început am apreciat foarte mult faptul că, chiar dacă am avut discuții pasionante, întotdeauna acestea au fost caracterizate de respectul reciproc, de ambianța uh, constructivă, atmosfera constructivă am văzut că în legătură cu anumite puncte era foarte greu să ajungem la un compromis, dar cu to- pentru toți, mesajele, principalele mesaje erau clare. Să apărăm libertatea individuală a utilizatorilor și în același timp să transmitem, să oferim ceva creatorilor, cercetătorilor, pentru că să nu uităm, azi, data, data mining-ul a fost o preocupare de dumneavoastră încă de la început. Mă rog, acum situația este așa cum este. Încă o dată nu pot decât să-mi cer scuze. Ceea ce este important pentru mine este să continuăm să colaborăm pe, um, cu respect. Dezbaterea uneori este, uh, este intensă, dar face parte din democrație. Eu respect această intensitate a dezbaterii și doresc ca ultimele săptămâni să, și votul din Parlament să aibă loc uh, într-un, uh, într-o atmosferă de încredere reciprocă. Continui să apreciez faptul că fiecare își expune argumentele uh, cu convingerile sale, sentimentele sale, dar să nu depășim anumite limite. Instituțiile trebuie să fie exemplare. Merci beaucoup. Euh. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisară, pentru faptul că ați fost alături de noi. Cred că putem fi cu toții mândri de tot ceea ce am obținut. 28 dintre cele 30 de texte au fost finalizate, mai sunt doar două și rezultatul va fi excelent. Puteți conta pe sprijinul comisiei noastre ca să obținem tot ce se poate încă în acest mandat și vă urez numai bine și mult succes! Okay, uh, we can uh, start now with uh, our last. Uh... Putem începe acum uh, ultimul subiect de pe ordinea de zi. Este vorba despre examinarea amendamentelor și amendamentelor de compromis în ceea ce privește raportul despre preîntâmpinarea diseminării conținutului terorist online. Iulia Reda este raportoarea noastră. Julia, îți dau acum cuvântul, te rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Lucrăm într-un calendar foarte strâns cu acest proiect de aviz, dar cred că e clar pentru noi toți, e foarte important ca de la Comisia IMCO să vină o voce puternică în acest dosar. Este important pentru a apăra directiva pe comerțul electronic și regulamentul orizontal în ceea ce privește service providerii pe internet. Am lucrat foarte mult, mai ales în această săptămână, pentru a formula amendamente de compromis. Și la multe subiecte, cred că suntem foarte, foarte aproape de consens între raportorii din umbră. Doresc pe această cale să mulțumesc tuturor echipelor uh, raportorilor din umbră pentru tot efortul. Sunt însă în continuare câteva întrebări importante, fără un răspuns, iar noi ar trebui să nu uităm care este impactul măsurilor pe care încercăm să le implementăm, impact asupra drepturilor fundamentale. Doresc pe această cale să atrag atenția tuturor asupra avizului uh, FRA, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Un aviz uh, cu privire la regulamentul uh, despre terorism. Avizul a fost publicat săptămâna trecută și vine cu câteva recomandări foarte importante, după părerea mea, în ceea ce privește domeniul de aplicare al propunerii și cum să fie protejate mai bine drepturile fundamentale. Cel mai important aspect uh, este legat de trei recomandări specifice care vin de la FRA și anume ce se întâmplă cu ordinele de înlăturare a conținutului. Ar trebui să fie un, un timp de 24 de ore pentru a se reacționa. Iar în ceea ce privește măsurile proactive, aici probabil avem cel mai sensibil subiect politic cu filtrele la uploadare. Parlamentul cere o eliminare a prevederii respective. Iar Agenția Drepturilor Fundamentale subliniază și faptul că este deosebit de important să existe o supraveghere independentă judiciară înainte de implementarea unui ordin de înlăturare. Sunt perfect de acord cu aceste recomandări, dar noi am muncit din greu tocmai pentru a încerca să găsim niște compromisuri pe aceste uh, chestiuni, compromisuri acceptabile la nivel transpartinic. Despre calendar, noi încercăm să facem tot posibil în așa fel încât nu toți uh, hosting service providers să fie tratați la unison, să se țină cont și de locul unde se află aceștia, de felul în care au tratat ordinea de înlăturare în trecut. Este foarte important să avem în vedere și riscul cu care se confruntă hosting service providers în ceea ce privește conținutul terorist online. S-au făcut studii de cercetare cuprinse în uh, studiul de impact, cam 1% din acești service provider care fac obiectul acestui regulament au primit uh, aplaudare de conținut terorist în trecut. E vorba de niște obligații în ceea ce privește viteza cu care un hosting service provider trebuie să răspundă la un ordin de înlăturare. Trebuie să cântărească bine riscul. E vorba și de acele 99%, uh, acei 99% care uh, nu au primit aplaudare de conținut uh, terorist în trecut, nu se face trebuie să se facă apoi o verificare 24 în 24, probabil că nu este nimerit. Deci, este foarte important să existe un tratament diferențiat în funcție de ce a fost în trecut, în funcție de dacă un hosting service provider, un service provider gazdă este suficient de mare, în așa fel încât să poată reacționa rapid și, și în funcție de cât de mare este riscul său individual. Când discutăm despre a reacționa la un ordin uh, de înlăturare cu promptitudine și la ștergerea conținutului subliniat de autoritate, dacă service providerul gazdă nu este cel care hotărăște dacă conținutul este ilegal sau nu, și am și spus că nu el trebuie să fie, ci autoritatea, atunci supravegherea judiciară este deosebit de importantă. Agenția pentru Drepturile Fundamentale spunea că ar trebui ca totul să se întâmple înainte de um, implementarea ordinului de înlăturare. Eu zic că măcar după fapte trebuie să existe o verificare. E oricum la limită, dar este foarte necesar. Deci, acolo unde vine un ordin de înlăturare de la autoritate competentă, care nu este o instanță de judecată, atunci, măcar after the fact, post factum, să uh, se verifice dacă a fost într-adevăr conținut ilegal sau nu. La măsuri proactive să fim foarte atenți. Asistăm acum la o dezbatere controversată în ceea ce privește filtrele de uploadare pe internet. Pozițiile sunt deja foarte vehemente ale celor care sunt împotrivă, chiar dacă încercăm să reglementăm măsurile existente, deci pe care le utilizează platformele în mod voluntar, în așa fel încât uh, să avem garanții pentru drepturile fundamentale. Este foarte clar, în baza Cartei Drepturilor Fundamentale și în baza Directivei pentru Comerțul Electronic, că măsurile de filtrare nu pot fi impuse unui uh, service provider guidance, uh, gazdă ar încălca directiva pentru comerțul electronic, precum și cartea Drepturilor Fundamentale, potrivit jurisprudenței și hotărârilor anterioare CEJ. Deci trebuie să ne axăm pe alte măsuri proporționate care ar putea fi luată la nivel de hosting service provider, adică să prevedem posibilitatea ca utilizatorii individuali să raporteze uh, conținutul suspicios. Dacă însă aceste măsuri adiționale ar putea fi obligatorii, atunci să fie limpede pentru toată lumea că filtrele de aplaudare nu sunt uh, aici. Iată ce cred eu că sunt subiectele cele mai uh, dificile, parțial întrebări la care încercăm să mai găsim un răspuns în zilele ce vor urma. Mai sunt și alte articole cu privire la transparență, raportare, precum și restul regulamentului, acolo s-au făcut progrese bune. Mai sunt întrebări deschise în ceea ce privește sancțiunile și acolo trebuie să găsim un echilibru just. Uh, pe de o parte să nu încurajăm forum shopping, dar de cealaltă parte să ne asigurăm că aceste sancțiuni sunt proporționale, proporționate și că sunt utilizate doar în situații în care un service provider, gazdă, nu întrunește obligațiile în mod sistematic, nu doar dacă o singură dată n-a fost respectat un calendar. Fac apel către raportorii din umbră să continue munca asiduă în zilele ce vor urma, căci dorim să votăm proiectul de aviz în două săptămâni. Obiectivul nostru este să finalizăm amendamentele de compromis luni. Suntem uh, pe un curs bun, dar să fim cu toții prudenți. Trebuie ca în munca noastră să protejăm uh, drepturile fundamentale ale cetățenilor și să ne asigurăm că, indiferent ce obligații impunem companiilor, ele să fie uh, într-un raport direct proporțional cu riscul. Mulțumesc. Eva Meidel de la PPE uh, e absentă, prin urmare o înlocuiește doamna Corața Bild. Da, Eva își cere scuze pentru absență, m-a rugat să citesc eu textul. Iată cuvintele Evei. Dragi colegi, mulțumesc pentru munca dedicată pe acest dosar avem niște calendare foarte strânse. Cred că ne apropiem uh, de un compromis general cu pași repezi. Mă bucură faptul că menținem aproape intact domeniul de aplicare al regulamentului. Trebuie să clarificăm textul comisiei, să vedem ce se întâmplă cu uh, serviciile stocate în cloud. Uh, care să nu fie acoperite, dar e și un risc aici. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu derogările pentru mici actori. Este foarte important ca acești mici actori să aibă un calendar mai uh, extins în ceea ce vește uh, gestionarea unui ordin de înlăturare. Cu siguranță la următoarea reuniune din, raportor din urmă de mai târziu, astăzi, vom reuși să tratăm aceste subiecte. Sunt niște măsuri specifice, relevante pentru hosting service provider, pentru a preîntâmpina și înlătura aplaudarea de, terorist, de conținut uh, terorist, lucru care ar fi obligatorii. Datele arată că infractorii mm, se îndreaptă către micile platforme. Deci, este foarte important să protejăm societatea noastră. Toată lumea trebuie să acționeze, deci, în cunoștință de cauză și fiecare provider dezbateri trebuie să stabilească măsuri pentru a preîntâmpina teroristul, eh, conținutul terorism, scuzați, eh, pe platformele sale. În ceea ce privește înlăturarea conținutului, intenția generală a compromisurilor este bună. A mai rămas un subiect pendinte și anume cooperarea transfrontalieră între autoritățile competente din statele membre și service providerii gazdă. Pentru PPE este foarte important ca autoritatea competentă dintr-un stat membru să poată emite direct un ordin de înlăturare, să-l transmită direct uh, service providerului, indiferent în ce țară este acesta înregistrat. În timpul reuniunilor tehnice, PPE-ul a lansat ideea de a avea o listă disponibilă hosting service providerilor, în așa fel încât aceștia să își uh, să poată identifica de unde vine un ordin de înlăturare și anume să vină dintr-o sursă legitimă. Dar aș dori să mai discutăm despre această idee. La fel, Europol trebuie să fie informat cu privire la un ordin de înlăturare și la următoarea și ultima reuniune a raportorului de număr voi uh, detalia această idee. Noi uh, încercăm uh, să reformulăm un pic textul. În ceea ce privește directiva pentru comerțul electronic, menținem textul avizului, dar să nu uităm că această legislație cu siguranță va face obiectul unei revizuiri în următorul mandat. Mulțumesc secretariatului pentru facilitatea muncii no facilitarea muncii noastre. Colegul și uh, asistentul meu ia notițe în timpul absenței mele de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! Lucy Anderson de la SND. Mulțumesc și sunt de acord cu raportoarea că este un dosar foarte important. Îi mulțumesc și ei și tuturor celor implicați pentru tot ce au făcut și sunt de acord că respectarea drepturilor fundamentale este cheie aici și mă bucur că a integrat amendamentul 195 din uh, înaintat de grupul nostru care face o trimitere și mai uh, puternică la respectarea tratatelor în primul compromis. În plus, cred că trebuie să fim foarte clari. Este o problemă de securitate prioritară care nu este comparabilă cu discuțiile din jurul legislației privind drepturile de autor. E vorba de interese publice diferite aici. Cred că trebuie să respectăm directiva privind comerțul electronic și să spunem asta. Și sunt de acord cu ceea ce a spus PP-ul în acest sens. Însă trebuie să fim foarte atenți cum facem asta, pentru că uh, procesul va fi revizuit uh, ulterior alte aspecte. Cooperarea transfrontalieră și compromisurile cu privire la acest subiect. Sperăm să avem un compromis care să integreze articolul 4 și noul articol 4a. Și trebuie să ajungem la un echilibru aici. Înclinăm către poziția PPE-ului aici. Deși trebuie găsit un compromis uh, pentru integrarea acestor două articole împreună. La termene, credem că trebuie să fim foarte atenți, având în vedere problematica platformelor mici. Și aici sunt abordări diferite în funcție de dimensiunile platformelor și trebuie să fim foarte atenți. În principiu, ar trebui să existe niște termene fixe spre deosebire de exprimări mai vagi care să spună fără întârziere sau uh, cât de rapid posibil, pentru că trebuie să fim clari. Sunt mai multe compromisuri posibile aici, la aceste articole. Acestea ar fi punctele cheie. Aștept cu interes uh, uh, ședința raportorilor din umbră și sunt uh, încrezătoare că vom ajunge la o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Mulțumesc! Din partea ICR, domnul Dalton, mulțumesc și eu doresc să mulțumesc raportoarei și tuturor raportorilor din umbră pentru rapiditatea cu care au lucrat la acest uh, dosar. Uh, pe deosebire de alte comisii care lucrează pe același subiect, având în vedere calendarul foarte strâns pe care îl avem în Parlament. Cu toții susținem obiectivele acestei propuneri, prevenirea diseminării conținutului uh, terorist, siguranța spațiilor online, sunt însă de acord că unele aspecte propuse de comisie pot fi, îmbunătăține, pot fi îmbunătățite, poate fi mai multă eficiență. De exemplu, obligația de monitorizare trebuie să fie mai clară și nu secundară sunt similitudini legate de sau, sau față de dezbaterea cu privire la drepturile de autor, însă uh, conținutul uh, care reține de drepturile de autor este mult mai prezent pe internet decât este conținutul uh, cu caracter terorist. Deci sunt similitudini, dar sunt și diferențe. La punctele cheie, domeniul de aplicare, salut excluderea uh, furnizorilor de infrastructură de tip cloud. Cred că este o idee bună pentru că e vorba de capacitatea tehnică de a uh, uh, înlătura conținuturi de pe site-uri uh, și site-urile sunt cele care trebuie să înlăture conținutul și nu furnizorii de servicii de tip cloud. Una din problemele principale aici este definirea conținuturilor cu caracter terorist. Există o definiție în directiva privind terorismul și eu nu cred că ar trebui să redeschidem această dezbatere și sunt de acord cu raportoarea care dorește să respecte această directivă. Ca și colegii, nu susțin limitarea doar la Europol și salut actualizările de la compromisul 6 care permit um, capacitatea um, autorităților competente să facă sesizări aici atunci când uh, sunt uh, conținuturi care pot face obiectul unui astfel de ordine. Uh, La fel, uh, articolul care se referă la cooperarea transfrontalieră și ordinele de înlăturare, articolul 5, aici nu sunt de acord, de acord că ar trebui să limităm competența la statele membre uh, unde este localizat, localizat conținutul, cred că trebuie să uh, Uh, există posibilitatea ca și autoritățile competente care sunt bazate în alte state să poată să aibă aici uh, capacitatea de a emite astfel de uh, ordine de înlăturare, pentru că astfel se va putea împărtăși se va putea împărți această responsabilitate între diferitele autorități competente. pentru uh, termenul limită de uh, conformitate există o propunere de 10 ore minim. Pentru mine aici echilibrul este unul destul de dificil și orice obligație trebuie să poată fi asumată chiar și pentru uh, întreprinderile cele mai mici. O limită de o oră pentru înlăturare mi se pare mm, imposibil pentru întreprinderile cele mai mici. De exemplu, când sunt uh, materiale video care uh, cheamă uh, la atacuri imediate, sigur că acolo acțiunea este una urgentă și s-a întâmplat asta în trecut, dar sigur că trebuie să ne adaptăm de la caz la caz pentru a găsi acest echilibru. Ca alternativă, ar trebui ca autoritatea componentă să, uh, competentă îmi scuze, să uh, fie în contact cu uh, furnizorul de servicii gazdă înainte de emiterea acestui ordin de înlăturare și pentru a se vedea care este, pentru a vedea împreună care este termenul în care pot acționa. Dar sigur că și Comisia Libe își va spune părerea ei și sunt deschis la orice noi idei care pot apărea. La articolul 6 dacă sunt măsuri specifice sau proactive, aici uh, n-am neapărat o, formulare preferată și la fel între diferența între May și Shell, înțeleg că există o, o majoritate pentru Shell, eu aș fi preferat May. Iar la sancțiuni, nu susțin un nivel minim de sancțiuni, deși uh, salut faptul că s-a adăugat uh, aplicarea numai în cazul unor uh, acțiuni repetate, deci nu cred că trebuie stabilit un procent minim de 2% și cred că uh, Uh, este clar că uh, societățile vor înțelege necesitatea de a uh, aplica înainte de toate principiul securității și de a se proteja înlăturând materialul respectiv. Sper că în această după-amiază și în zilele următoare vom face și alte progrese și vom putea finaliza textul. Vă mulțumesc! Mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Silimovici. Mulțumesc! și mie și eu îmi doresc să mă alătur colegilor uh, felicitând-o pe raportoare pentru eforturile pe care le-a făcut în uh, pregătirea acestui raport. Căutăm acel echilibru perfect între o legislație eficientă care să ne dea posibilitatea să eliminăm conținutul terorist de pe internet și o legislație care nu um, interferează cu respectarea drepturilor fundamentale. Și cred că suntem pe aproape găsirea acestui echilibru. Din punctul meu de vedere, este necesar să ne asigurăm că acest gen de act legislativ nu uh, intră în contradicție cu drepturile fundamentale. Prin urmare, ne-am concentrat cu mare atenție asupra acestor aspecte, mai ales la măsurile proactive, pentru că măsurile proactive sunt delicate pentru noi, nu pentru pentru că, nu numai pentru că vin în, uh, că, că încalcă uh, legislația și Constituția suedeză, și cum a spus și domnul Dalton și grupul ICR, noi uh, susținem o definiție care să includă termenul may și nu shall, uh, pentru că credem că ar fi o, uh, un, o bază mai corectă. Apoi, garanțiile care trebuie uh, implementate, uh, cred că nu trebuie să abuzăm de acest sistem, aș face o legătură clară cu legislația din statele membre, nu trecând neapărat prin tratate. Da, mă rog, dacă se dorește altceva, putem accepta legislația suedeză se uh, schimbă mai uh, rar decât uh, tratatele Uniunii Europene și am preferat această legătură directă. Cooperarea transfrontalieră este vitală. Este trebuie să fie posibil ca o societate care i s-a înlăturat uh, uh, conținutul să poată să protesteze în, în propria sa țară și într-o limbă care poate fi înțeleasă. Înțeleg că sunt uh, grupuri care cer ca uh, ordinul să fie transmis uh, în orice limbă, însă dacă primesc șapte uh, ordine de înlăturare din șapte state membre diferite care îmi cer un răspuns în fiecare din limbile respective, mi-ar fi imposibil să reacționați. Deci trebuie să găsim o cale de mijloc aici. Pentru că altfel am crea confuzie și o proastă implementare a acestei, acestui regulament. Trebuie să avem un sistem rapid și suntem de acord uh, că ar trebui să oferim IMM-urilor niște termene puțin mai generoase. Dacă vom primi și alte propuneri, le vom accepta. Nu este pentru noi o, o linie roșie pentru că altfel cred că am pierde prea mult timp căutând acel termen uh, perfect pentru fiecare mm, companie să poată să-și îndepărteze conținutul respectiv. sunt conținuturi cu caracter deosebit de periculos și, într-adevăr, că e nevoie, într-adevăr, e nevoie de o reacție rapidă. Pot să accept asta. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că statul membru care a primit notificarea poate să acționeze, să reacționeze, ceea ce trebuie să ceea ce înseamnă că trebuie să avem un termen în acest sens, pentru că dacă primim și un astfel de, o astfel de notificare și trebuie să reacționăm la ea, e bine, cineva trebuie să știe că am reacționat și uh, pentru asta trebuie să existe un termen. Uh, pentru răspunsul față de cel care a transmis notificarea, pentru că trebuie să există un follow-up aici, să se vadă ce s-a întâmplat. Da, am luat în considerare notificarea dumneavoastră, uh, să zicem că considerăm că nu este uh, un lucru rezonabil pentru țara noastră, dar trebuie dat un răspuns, care, ceea ce ar evita ca notificarea să se transmită încă o dată sau ți ar evita astfel confuzia în sistem și trebuie să vedem și ce, cum se va proceda în cazul unui dezacord. Aici trebuie să existe niște reguli clare, poate cu implicarea Europol. Putem accepta asta, putem accepta și alți actori, dar trebuie definit un actor aici. Cine decide și cum decide. Și în cele din urmă aș dori să Uh, subliniez importanța unei definiții clare a uh, furnizorului de servicii gazdă, de găzduire a site-ului respectiv. Dacă nu știm exact cine este afectat de această propunere, vom cauza multă confuzie, uh, pentru că este o legislație foarte intruzivă suntem pe drumul cel bun pentru a găsi o, însă o definiție bună pe care să o accepte toată lumea și cred că este foarte important acest aspect. Cred că dacă analizăm mai mult propunerea uh, cu propunerea inițială a Comisiei, cred că e bine, pentru că concluzia propune o definiție bună, clară. Atât. Sper că vom uh, ajunge la compromisul necesar uh, la următoarea reuniune a raportorului cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Ana Maria Corața Bild. Mulțumesc. Este un dosar extrem de important de care mă ocup și eu la LIBE. Sunt de acord cu ceea ce a spus Eva Meidel. Doresc doar să atrag atenția în legătură cu problema timpului pentru eliminare. Eu uh, sprijin propunerea comisiei ca acest termen să fie o oră, pentru că e vorba de o oră de la detectare. Nu văd de ce uh, ar fi mai greu pentru o întreprindere mică decât pentru o altă firmă. Problema pentru IMM-uri, care este importantă pentru noi, este că este noaptea sau în weekenduri. Pentru că atunci e mai greu să se elimine rapid uh, uh informația când a, sosește ordinul de eliminare um, pentru aceste uh, pentru aceste cazuri trebuie să găsim uh, soluții, pentru că dacă nu va fi mai interesant să se publice conținutul pe platforme mai mici decât pe cele mari. De aceea eu aș dori uh, să respectăm termenul de o oră pentru eliminare și nu altceva. Mulțumesc. Doamna Onidi de la Comisia Europeană. Domnul Onidi are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc raportorii și raportorilor din umbră pentru progresele foarte rapide făcute în acest dosar important. Știți că am dorit să finalizăm acest dosar încă în acest mandat al Parlamentului. Am ajuns, am mers până la capătul a ceea ce se putea obține în acest domeniu foarte important pe baza abordării voluntare pe care am promovat-o timp de mai mult de 2 ani. Acum avem nevoie de acest nou cadru legislativ ca să vedem o adevărată schimbare. Pentru că pentru uh, a lupta împotriva acestor materiale care promovează terorismul, care sunt dis- disponibile, din păcate, online și care duc la radicalizarea cetățenilor. Suntem de acord și suntem foarte mulțumiți de faptul că această comisie înțelege foarte bine care este provocarea, dar și care sunt elementele cele mai importante ale acestei propuneri. Suntem de acord cu dumneavoastră de legătură cu diverse aspecte um, și uh, direcții în care puteți îmbunătăți uh, textul. De altfel, în această dezbatere ați menționat câteva din uh, astfel de aspecte pentru a aborda acum cele cinci chestiuni cele mai importante. Legătură cu ordinele de eliminare, timpul este foarte important. E nevoie de claritate. De aceea trebuie să găsim o modalitate de a defini uh, această realitate și doamna Curața Bild a explicat foarte bine că nu e o problemă pentru uh, cei din sector în uh, concertare și în discuția noastră, mm, firmele mai mici nu au semnalat probleme pentru a respecta termenele cu uh, precizarea ca textul să fie clar. Termenul de oră este foarte clar dacă dorești să ai impact. Am explicat acest lucru. În prima oră se simte 70% din impactul materialelor noi care apar. De aceea insistăm asupra termenului de o oră. Dar textul poate fi îmbunătățit și mă interesează ce spune domnul Dalton în legătură cu o posibilă preavertizare. Deci să avem o modalitate suplimentară de a coopera eficient cu platformele care trebuie să elimine conținuturile. al doilea aspect este cel al jurisdicției. Foarte important, așa cum ați spus unii dintre dumneavoastră, să nu punem povere excesive pe umerii celor câteva autorități ale statelor membre care vor fi responsabile uh, pentru um, emiterea acestor ordine. Este foarte important de asemenea să respectăm spiritul și litera spațiului judicial din multe propuneri, din multe, multe elemente, uh, inclusiv texte adoptate de acest Parlament. Există recunoaștere reciprocă completă între autoritățile judiciare din Uniunea Europeană, deci considerăm că același sistem ca și cel propus pentru accesul la probe, ar funcționa foarte bine. Se pune și problema cooperării între diferitele autorități. Multe dintre statele membre vor avea resurse foarte limitate când vine vorba de capacitatea autorităților lor de a monitoriza conținutul de pe internet și pentru a emite aceste ordine. De aceea este important ca uh, cu spirit al solidarității, toate statele membre să contribuie la detectarea materialelor teroriste și la uh, emiterea acestor ordine de eliminare dacă dorim să acționăm eficient și foarte rapid. Uh, un alt aspect, măsurile proactive. Aici nu sunt foarte de acord cu domnul Dalton. Noi nu considerăm că acestea trebuie să fie obligații uh, generale de monitorizare introduse pe ușa din spate. E vorba doar de materialele teroriste și nu e vorba de o filtrare automată a tuturor conținuturilor de pe platforme. Dacă Există formulări în propunere care ar uh, sugera așa ceva, putem schimba formularea. Să fie clar, e vorba de obligațiile tuturor actorilor Unii uh, chiar au realizări extraordinare, cu 90% dintre eliminări se bazându-se pe măsuri proactive. Dar toți actorii contribuie prin propriile lor mijloace la um, crearea de instrumente de detectare și textul nu cred că trebuie să intre prea mult în detalii în legătură cu ce fel de instrumente sunt necesare, dar, bineînțeles, nu dorim să filtreze automat to toate conținuturile. În fine, în legătură cu sancțiunile, și aici sunt de acord cu ceea ce a spus mult dintre dumneavoastră, Poate că trebuie să fim mai flexibili, poate nu să existe procente obligatorii și să lăsăm uh, spațiu de apreciere celor care vor decide sancțiunile, să țină cont de gravitatea și proporționalitatea sancțiunilor care trebuie să se aplice. În fine, vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult doamnei raportoare Reda pentru faptul că uh, a, are o atitudine pozitivă față de referiri care sunt la fel de importante pentru că și la nivel central, la nivelul Europolului, acestea vor fi principalele instrumente folosite pentru a identifica și a notifica um, materialele teroriste. Este important de aceea să rămână în text. Anumite aspecte legate de acestea, cum ar fi o verificare după ce s-au făcut aceste referiri, așa cum propune raportarea, sunt o idee bună ca să existe o comunicare dinamică și o evaluare a ceea ce s-ar fi făcut după notificarea uh, unei uh, referiri la unei platforme. Mă opresc aici. Uh, mulțumesc încă o dată pentru rapiditatea cu care examinați uh, acest dosar. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Dau din nou cuvântul raportarei Iulia Reda. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru observațiile lor. Mă bucur că se pare că există un consens în legătură cu faptul că nu dorim să schimbăm directiva privind comerțul electronic. Prin aceste instrumente trebuie să spunem foarte clar acest lucru și să scriem negru pe alb în propunere că nu dorim să afecteze punerea în aplicare a, a directivei privind comerțul electronic. Acesta este de re responsabilitatea comisiei noastre și dacă se revizuiește această distanție în viitor, această comisie va fi competentă pe fond și nu cred că trebuie să anticipăm discurs, ă, discuții ulterioare în avizul nostru privind acest dosar. Sunt foarte îngrijorată când aud ce spune Comisia în legătură cu filtrele pentru încărcare pe internet al unor conținuturi. Nu e vorba, nu cred că filtrarea pe care caută anumite lucruri specifice înseamnă, înseamnă uh, control general. Dacă filtrezi pentru a găsi anumite uh, tipuri de conținut, trebuie filtrate toate conținuturile. Asta nu este monitorizare generală. Curtea de Justiție a spus-o. Nu cred că putem accepta, deci, această abordare a Comisiei. Anumite firme au uh, deja măsuri voluntare, dar nu trebuie să ținem cont uh, doar de numărul total al uh, conținuturilor eliminate. Dacă un filtru are o rată de succes de 99%, conținuturile teroriste pe internet sunt extrem de rare Cred că Agenția pentru Drepturi Fundamentale ale Uniunii Europene are dreptate și dacă există măsuri specifice obligatorii, acestea nu pot să includă filtrele pentru um, încărcarea dosarelor. În legătură cu referirile, nu am auzit solicitări de schimbări ulterioare deci, cred că în mare suntem de acord. Este de asemenea foarte important că acțiunea voluntară a unei firme pe baza unei referiri să nu ducă la consecințe negative pentru această firmă. Deci, cel care primește această referire nu trebuie să um, fie de vină, pentru că s-ar submina astfel un sistem voluntar. Dar cred că și Comisia este de acord uh, și mă bucur de acest lucru. În ceea ce privește termenul, cred că am ajuns la un compromis destul de bun. Nu cred că ceea ce se întâmplă în prima oră după încărcare este o chestiune uh, relevantă când vine vorba de termenul uh, aplicat, pentru că, așa cum a spus doamna Corața Bild, e vorba de uh, termenul de la primirea unui ordin de eliminare, nu termenul de la încărcare. Deci trebuie să comparăm ceea ce este comparabil. Dacă o firmă mică a primit un ordin de eliminare și uh, s-a autoritatea judiciară a verificat acest lucru, firma poate să elimine conținutul destul de repede, fără a mai face o altă verificare, dar trebuie să fie cineva disponibil. Dacă se întâmplă același, acest lucru la miezul nopții, nu poate reacționa în termen de o oră, deci trebuie să ținem cont și de această constrângere. Bineînțeles, ideea este că toate firmele să introducă filtre obligatorii care ar elimina aceste tipuri de conținut automat, dar noi nu suntem de acord cu așa ceva. Cred că suntem destul de aproape de un compromis. Trebuie să păstrăm data votului așa cum am prevăzut-o. Mai sunt doar câteva detalii importante, dar în număr limitat pe, în legătură cu care trebuie să cădem de acord. În legătură cu aspectul transfrontalier, nu este clar dacă vom uh, ajunge la un compromis, pentru că, așa ca în uh, dosarul privind uh, um, dovezile electronice, subsidiaritatea se aplică aici. Există preocupări justificate în legătură cu posibilitatea ca anumite guverne să poată să ceară direct eliminarea de conținuturi din altă țară, mai ales având în vedere că pune în aplicare a definiției privind conținutul terorist în uh, dreptul național nu este același lucru. Au existat uh, întreagă discuție între Spania și Germania ca să vadă dacă um, acțiunile uh, independentiștilor catalani erau sau nu astfel de conținut sau nu. Um, este important ca până la urmă tribunalul uh, din uh, țara gazdă a furnizorului de servicii, de, de găzduire, trebuie să um, aibă ultimul cuvânt de spus. Sper că vom ajunge la un compromis, vom mai discuta încă o dată subiectul în această după masă, dar ți ar putea să fie greu să reconciliem diferitele poziții ale grupului în legătură cu acest aspect. În rest, uh, în legătură cu celelalte elemente, cred că vom încheia discuțiile la timp ca să avem votul peste două săptămâni. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, votul va avea loc pe 4 martie, sau cel puțin asta dorim. Am ajuns la sfârșitul reuniunii de astăzi. Următoarea va avea loc pe 4 martie. Mulțumesc tuturor! Președinta mulțumește comabilitate și interpreților și uh, urează tuturor poftă bună!